Right, good afternoon everybody. We, we have a full agenda. Bună ziua tuturor, avem o ordine de, de zi destul de uh, plină. Avem foarte mulți aportori din umbră prezenți. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 19, gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar și raportul îi aparține doamnei Elisa Ferreira. Este vorba de primul schimb de opinii. Elisa. Mulțumesc, doamna președinte. Este un subiect dificil, în mod clar, însă Parlamentul are o oportunitate majoră de a ajuta la rezolvarea multor probleme. Vă reamintesc că nu vă reamintesc câteva dintre problemele care uh, urgentează această tematică. Criza financiară a arătat că mecanismele existente nu funcționează și cooperarea a fost foarte dificilă la nivel transfrontalier, ceea ce a dus la costuri extrem de mari care au fost uh, simțite în finanțele publice și care au ajuns uh, să fie plătite din buzunarul contribuabilului. În uh, Regatul Unit, 850 de miliarde de lire sterline, din care nu, to- nu toată această sumă a reprezentat costuri directe. Au existat însă și impacte dificile de cuantificat, uh, paralizia companiilor, uh, creșterea șomajului, scăderea veniturilor cu consecințe pentru finanțele publice și este foarte clar că uh, contribuabilii au trebuit să plătească pentru acest neajuns de aceea trebuie să ne exprimăm acum opinia foarte clar. În al doilea rând, vreau să vă relatez cum vă, care văd uh, eu uh, că ar fi măsura oportună. Nu există o singură măsură magică. Este important să avem un pachet de instrumente coerent. În primul rând, trebuie să revizuim și să consolidăm regulamentele vechi. Există recomandările de la Comitetul de la Basel, uh, cerințele de capital uh, pentru riscurile adiționale, uh, rația de lichiditate, tampoane contraciclice și, în al doilea rând, există problema regândirii arhitecturii de supraveghere comunitare. Deci există o legătură foarte mare între raportul meu și alte rapoarte ale colegilor, cum ar fi Garcia Margaiu. Noi va trebui să cooperăm și, bineînțeles, există și un alt impact al noii arhitecturi bancare. Există dezbaterea băncilor care sunt prea mari pentru a putea da faliment. Um, multe uh, tipuri de legislație care trebuie să fie unificate pentru a reduce posibilitatea unei crize. Aici putem introduce și un al patrulea element, care este un cadru coerent și robust pentru gestionarea crizelor transfrontaliere. Iar acum o a treia problemă care intră mai în detaliu în legătură cu acest raport. Bineînțeles că atunci când examinăm ceea ce s-a făcut, trebuie să identificăm câteva probleme substanțiale. Și apar și câteva critici. Bineînțeles că a fost nevoie de o intervenție pentru a evita un eșec și un faliment, însă am fost atât de eficienți pe cât am fi putut. Am fi putut cumva să acționăm cu un cost mai redus pentru contribuabili. Am influențat concurența, de asemenea. Uh, există multe exemple ce a făcut Irlanda, Regatul Unit. Au existat probleme cu uh, acționarii și drepturile lor multe exemple, de la Northern Rock până la Fortis și așa mai departe, anumite operațiuni de salvare au fost întârziate de acțiuni juridice și a existat o confuzie care uh, provenea din neînțelegerea drepturilor diversilor actori. Și atitudinea multor guverne a fost una protecționistă ceea ce ne aduce la necesitatea de a privi problema din punct de vedere comunitar. Trebuie să avem o piață internă unitară și să eliminăm atitudinile deconectate ale guvernelor. Bineînțeles că dacă vrem să introducem un cadru la nivel comunitar, trebuie să ne preocupe o problemă și trebuie să spunem clar că aici este vorba de riscul moral. Bineînțeles că acesta este o problemă și situația de criză va apărea din nou. Guvernele au intervenit împotriva unui rău împotriva căruia trebuie să ne protejăm. Însă, în acest context, aș dori să clarific că ideea nu este să garantăm împotriva riscului. Nu putem să avem o atitudine de salva cu orice preț, de a salva cu orice preț companiile sau băncile. Trebuie să uh, ne punem problema riscului moral uh, și eutanasierea sau reabilitarea sunt două opțiuni alternative care pot uh, reprezenta o soluție la problemă și povara insolvabilității trebuie să fie suportată de acționari și nu de contribuabili. În final, punctele care sunt supuse dezbaterii. Există mai multe opinii care trebuie să fie dezbătute aici. Trebuie să creăm o abordare uniformă pentru a declanșa intervenția și să înțelegem la ce nivel se poate acționa. Să vedem de asemenea reglementatorul relevant Trebuie să cădem de acord asupra unui set de instrumente minim care să poată fi folosit, fi folosit uh, preliminar înainte de a se ajunge la o soluție mai dură și trebuie să dezbatem posibilitatea și acest lucru apare și în raportul Garcia Margaio, că trebuie să existe o agenție sau instituție de rezolvarea conflictelor uh, pentru a putea interveni. Acest lucru trebuie dezbătut, dar, înainte de acest lucru, trebuie să cădem de acord asupra unui set de reguli care să simplifice și să acorde încredere colegiului de supraveghere care va trebui să intervină. Câteva probleme de detaliu intervin în urma acestor idei. De exemplu, cum se poate construi uh, cadrul comun, această lege europeană, prin introducerea unei convergențe progresive a legislației naționale spre o legislație europeană. Ce se întâmplă cu domeniul de aplicare? Trebuie să luăm, avem în vedere doar Uh, băncile transfrontaliere, ci și uh, cele sistemice care sunt uh, interconectate. Trebuie să ținem cont și de anumite instituții financiare, financiare non-bancare care poate să influențeze acțiunea băncilor. De asemenea, această agenție de soluționare cum uh, poate fi conectată de sistemele de, de depuneri, ce fel de factori declanșează intervențiile și ratele obiective nu trebuie să fie încălcate de către bănci băncile care duc la criza sistemică. Instrumentele specifice, uh, ce fel de instrumente trebuie incluse în aceste intervenții. Vânzări, uh, asistență de lichidități de urgență, fuziuni, ar trebui să avem la dispoziție anumite tipuri de instrumente care să fie folosite de aceste agenții de intervenție, dacă se va ajunge la momentul intervenției și cum ajustăm aceste instrumente la cele eh, la instrumentele prezentate de către comisie. Comisia ia în vedere trei pași. Eu am două, mai, mai degrabă doi pași Eh, și, bineînțeles, există și o mică marjă de manevră. Și acestea sunt doar câteva dintre punctele pe care trebuie să le discutăm în contextul acestei propuneri. În acest stadiu aș dori doar să vă prezint aceste chestiuni, știind că trebuie să ajungem la convergență în Parlament și în această comisie, ca să ținem cont de această oportunitate istorică în Parlament pentru a diminua riscurile pentru economia reală care pot să decurgă din insolvabilitatea bancară. Acum aș dori să ascult opinia colegilor mei pentru a avea un schimb de opinii Uh, pentru a vedea care este opinia acestei comisii în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. mulțumesc foarte mult, Elisa. Are cuvântul acum uh, raportorul din umbră PPE, Danuta Hübner. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a face comentarii specifice legate în mod direct de propunerea Elisei, dați-mi voie să fac două observații generale care sunt importante însă în contextul unor noi regulamente potențiale pe care începem să le discutăm astăzi. În primul rând, orice ce întreprindem în domeniul reformelor financiare, nu trebuie să uităm că obiectivul financiar este creșterea economiilor noastre. Trebuie așadar, în măsura posibilului, să ne gândim la impactul posibil al noilor regulamente asupra disponibilității creditelor pentru economia reală și trebuie să presupunem că acest impact ar putea fi și unul negativ. A doua observație generală. Aș spune că adoptarea de reforme financiare, pe marginea cărora lucrăm acum, duce la un scenariu posibil de nesiguranță pe termen mediu din punctul de vedere al cadrului de reglementare și ale, din punctul de vedere al procesului de ajustare uh, și adaptare în sectorul financiar în general. Trebuie să facem astăzi tot posibilul pentru a ne asigura că prin propunerile noastre, în timpul ajustării sectorului, se protejează concurența, că eradicăm de asemenea practicile nefaste și că eliminăm și riscul moral. În ceea ce privește gestionarea crizei transfrontaliere, dați-mi voie să fac trimitere la anumite elemente importante pentru mine. Printre chestiunile menționate de Lisa Ferreira, mi se pare important, în primul rând, să avem un set paneuropean de reguli specifice pentru administrarea transfrontalieră a crizei. În ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei legislații, e rezonabil să presupunem că aici uh, includem și băncile și alte instituții financiare. Din punctul meu de vedere, este important să ne asigurăm că avem un nivel egal de protecție pentru toate entitățile din grup, cele din țara gazdă și cele din țara din exterior, țara oaspete. Și toți membrii grupului trebuie tratați în mod egal. Mi se pare justificat să ne gândim la trei etape separate sau mai degrabă trei regimuri separate în cadrul acelui sistem. În ceea ce privește faza de insolvență, un avantaj important în stabilirea unui organism paneuropean? e bine, aici mi se pare că ar trebui ca acest organism să lucreze în interesul tuturor actorilor interesați prin independența și neutralitatea sa. Deci trebuie să fie independentă și uh, neutră în tot ceea ce face această autoritate. În ceea ce privește soluționarea, dacă ne gândim să avem un astfel de fond special pentru acest scop, întrebarea este, după cum a spus Selisa, cine va finanța costurile aferente. Există multe opțiuni aici și dacă responsabilitatea pentru finanțarea acestui fond este a instituțiilor financiare, atunci trebuie să ne gândim că poate băncile mai mici vor găsi această sarcină prea dificilă. Elisa a menționat și posibilitatea de a lega acest lucru de regimurile de garantare a depozitelor. Dacă ne gândim la acest sistem de finanțare, ideea de a plăti doar o dată Acest lucru va fi foarte important uh, și va fi la latitudinea depozitarilor sau a băncilor. Dacă ne gândim la opțiunea guvernelor, atunci nu doar granturile și subvențiile trebuie luate în considerare, ci și împrumuturile guvernamentale ar trebui să fie luate în considerare ca opțiune posibilă. Ultima observație are de-a face cu ceea ce a menționat Elisa la început, și anume, este nevoie să avem o coerență, o consecvență între acest cadru legislativ de administrare transfrontalieră a crizei și toate regulile prudențiale care sunt despătute și introduse la nivel european. Și trebuie să ne gândim la posibilitatea aceasta și la nivel internațional. Mulțumesc! Raportorii din umbră, în ordinea în care și-au anunțat dorința de a interveni. Mulțumesc, doamnă președinte. O felicit pe Elisa pentru munca sa și pentru abordarea față de această problemă complexă. Am avut întâlniri foarte timpurii ca raportor din umbră în Strasbourg. Aici e vorba de multe chestiuni uh, pline de provocări și din punctul meu de vedere e vorba mai ales de armonizarea legilor pe insolvență în cele 27 de state membre, care va fi un eveniment uh, absolut uh, masiv pentru noi. Dacă nu reușim să le armonizăm, atunci ale cere statelor membre să acorde derogări, mi se pare și acesta o aspirație înaltă. Deci trebuie să ne adaptăm aceste aspirații, însă salut această idee a autorităților de supraveghere. Am avea aici un element global și Trebuie să ne gândim că multe dintre aceste bănci au și operațiuni în afara Uniunii Europene, în SUA, în Asia, în deosebi. Mai avem și multe bănci americane care au activități semnificative în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că colegiul de supraveghetori în UE și în afara UE lucrează mai eficient decât până acum. Nu sunt optimist în legătură cu armonizarea în domeniul insolvenței, însă poate ar trebui să ne gândim la un statut echivalent al capitolului 11 din SUA pentru acele bănci care au un risc sistemic, să există o lichidare organizată, o închidere, o falimentare organizată, un proces de falimentare organizat, însă este important ca acționarii să știe că fondurile le sunt în risc în orice instituție și acești uh, acționari trebuie să acționeze în conformitate. Ce a fost foarte clar în acest raport a fost nevoia de a discuta despre riscul moral. Cred că este important să eliberăm mentalitatea aceasta de bancă prea mare pentru a falimenta. Orice susține această mentalitate, această idee trebuie să dispară. Cred că acest fond este o chestiune extrem de importantă în economia acestui dosar și cer comisiei uh, să inițieze un raport de cercetare în legătură cu structura unui astfel de fond. Va fi important să avem o idee în legătură cu dimensiunile acestui fond. E important să știm dacă ar trebui să fie capabil să salveze o mare bancă europeană, o parte semnificativă a unei bănci, bănci europene precum Deutsche Bank sau Santander, ceea ce înseamnă că ar trebui să aibă sute de miliarde de euro în fondul său, sau uh, trebuie să fie capabilă să salveze o mică bancă și asta ne-ar economisi multe miliarde de euro. Cum ar trebui să administrăm fondul? Cine să investească? În ce active să investim? Sunt chestiuni extrem de complexe și vreau să mă asigur că recomandările Comisiei sunt bazate pe chestiuni fezabile și un raport elaborat de această comisie n ar oferi o idee mai clară în legătură cu un astfel de fond paneuropean. Ne-am gândit dacă să combinăm schema garantării depozitelor cu un uh, existența un astfel de fond. Am rezerve aici. Unul este menit a proteja depozitarii, ceea ce este esențial în gândirea noastră. Nu ar trebui să uh, punem sub semnul întrebării acest lucru și dacă facem uh, din două una, atunci ar trebui să ne asigurăm că avem un fundament uh, solid și dacă avem o serie de falimente ale băncilor de la care depozitarii au nevoie de bani, acest lucru este important pentru mine și anume să fie prioritari în ceea ce privește împărțirea banilor care mai există. Deci, supraveghetorii trebuie implicați în UE și în exteriorul UE, mai ales când băncile UE sau SUA sau UE uh, Asia sunt implicate un raport de fezibilitate trebuie să fie comandat de această comisie și trebuie să fim uh, îngrijorați în ceea ce privește combinarea acestor garanții ale depozitelor și uh, eventualitatea existenței unui fond. Mulțumesc. Urmează Ole Schmidt. Mulțumesc. Elisa Ferreira. Vreau la rândul meu să o felicit pe Elisa Ferreira pentru acest document de lucru este întotdeauna interesant să-i ascult propunerile. Bine, nu întotdeauna, însă de cele mai multe ori acestea sunt sincere și cred că pot fi urmate până și de către noi liberarii. Se pune problema lipsei unei abordări la nivel european. Cred că cu toții suntem de acord cu lucrul acesta. Există mai multe lecții pe care ar fi trebuit să le învățăm. Uh, Trebuie să procedăm mult mai corect în astfel de cazuri, însă adesea în cadrul comisiei există dorința de a propune noi piese legislative și cred că uneori ar trebui să ne dăm seama că nu doar regulamentele, reglementările sunt uh, importante atâta timp cât ele sunt uh, făcute de dragul de a da reglementări. Calitatea uh, reglementărilor trebuie să fie esențiale. Discutam azi dimineață o serie de amendamente, cele 1600, peste 1600 de amendamente. Numărul acesta mare de amendamente ne arată el oare că uh, respectivul act legislativ va fi unul de calitate? Eu personal mă îndoiesc. Și, bineînțeles, avem nevoie și de consens iar uh, consensul trebuie să fie obținut uh, între culturi diferite din 27 de state membre și între ideologii diferite ale diferitelor partide, grupuri parlamentare reprezentate în cadrul uh, Parlamentului European. Cred că trebuie să fim precauți, să nu creăm un cadru care să pericliteze practic piața care abia acum începe să se redreseze. Știu că, din punct de vedere politic, uh, poate acesta este, cuvintele mele reprezintă un suicid, însă cred că până la urmă trebuie să ne dăm seama că trebuie să avem uh, în minte în special calitatea reglementărilor pe care le propunem în cadrul Comisiei. Aș pune accent în special asupra fondului, uh, respectiv Agenției de Soluționare. Cred că acesta este esențial. Este foarte important și trebuie să avem atenție să nu creăm un monstru prin acest uh, cadru. Bineînțeles, acest fond imens ar trebui să fie monitorizat și, în consecință, trebuie să știm ce propunem. Provin dintr-o țară mică care s-a confruntat deja cu astfel de probleme. Problemele de acest gen au fost uh, mai mult decât grave pentru noi în anii 90. Pe vremea aceea aveam o rata dobânzii de peste 500% și s-a, uh, în această rată a dobânzii începea să avanseze spre 2000%. Am reușit să ne descurcăm, însă iar uh, guvernul pe care îl susțin a creat un un uh, plan de stabilitate pentru instituțiile financiare și, de asemenea, un fond pentru stabilitate. Am văzut că ministerul, uh, ministrul de finanțe din Suedia a fost uh, sprijinit chiar de către președintele Obama. Nu știu dacă lucrul acesta înseamnă ceva pentru dumneavoastră, însă cred că lucrul acesta ne arată clar că ideile suedeze sunt apreciate. Uh, Fondul, care peste 15 ani trebuie să atingă 2,5% din PIB, va fi creat prin intermediul unor taxe care vor fi plătite de către bănci și de, de către alte instituții financiare. Guvernul a alocat inițial fonduri din uh, uh, fonduri proprii. Însă, ideea ar fi ca toate băncile, toate instituțiile financiare care sunt acoperite de acest, uh, acest pact sau plan de stabilitate să plătească la un moment dat taxe care să fie folosite pentru a finanța acest fond. Și aceste taxe, care reprezintă uh, circa 0,036% spre pe an, reușesc, reușesc să fie suficiente pentru a crea aceste, acest fond. Asta conform tuturor uh, organismelor centrale. Pentru a dezvolta în continuare acest fond, guvernul se gândește chiar la crearea unui, uh, unei, uh, unei scheme combinate în cadrul schemei de garantare a depozitelor. Uh, și cred că acest lucru ar trebui să fie pus în discuție, pentru că, practic, aceasta este problema cea mai acută, și anume modul în care împărțim uh, povara dacă implicăm băncile și instituțiile financiare în finanțarea acestor fonduri, putem să creăm un fond uh, sustenabil, durabil. Inițial, aceste taxe trebuie să fie, folosite de, să fie plătite de către instituțiile financiare, garantând astfel, practic, siguranța dobânzilor obținute de contribuabil. Cred că finanțarea paneuropeană nu ar trebui să reprezinte neapărat uh, o un lucru esențial pentru noi în momentul de față. Cred că ar fi mult prea dificil să creăm așa ceva, însă cred că ar merita totuși să, să purtăm discuții pe această temă pentru a crea în uh, final un fel de cadru de care oricum avem nevoie. Și în final, dați-mi voie să spun că documentul de lucru pe care îl avem în față este unul esențial. Toate punctele pe care le-a evidențiat trebuie să fie clar discutate. Însă, în contextul raportului, cred că aceste puncte evidențiate de tine sunt suficiente. Și chiar eu, în calitate de liberal, dăm voie să-ți spun că înțeleg faptul că piața trebuie să fie reglementată. Însă vă rog să nu exagerați, pentru că nu ar trebui să omorâm o piață care se redresează acum. Doamna președinte, mulțumim, Sven, ai cuvântul. Când m-am întors ieri la birou, uh, m-am gândit că spiritul care domina această comisie se uh, deteriorează. Din, fericită, din fericire, discuția de astăzi îmi dovedește contrariul. Uh, ieri am auzit atât de multe propoziții pe care le-am auzit și în trecut iar aceste propoziții chiar nu se schimbaseră absolut deloc, formularea nu se schimbase absolut deloc în ciuda experiențelor pe care le-am acumulat între timp. Și începusem să mă îndoiesc de logica activității noastre. Și uh, începusem să mă întreb ce înseamnă de fapt astăzi liberalismul, neoliberalismul, etc. În orice caz vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați schimbat starea de spirit pe care o aveam ieri și de asemenea votul, sesiunea de vot de astăzi m-a ajutat să, să ies din umbră umbra aceasta care plana asupra mea. Să trecem la documentul de lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru acest document de lucru, pentru că consider că el reprezintă o bază solidă de discuție. Toate temele esențiale sunt incluse în el. Cred că pe această bază eforturile noastre comune pot continua. Mă voi concentra asupra a două puncte. În primul și în primul rând, trebuie să fim cât se poate de clar, să cunoaștem cât se poate de clar și să înțelegem cât se poate de clar faptul că sistemul bancar a creat o uh, externalitate economică, adică a creat costuri care nu erau uh, incluse în uh, sistemul de prețuri a sistemului bancar în sine și tocmai de aceea există un motiv întemeiat de interna- internalizarea acestor ex- chestiuni externalizate. Uh, și tocmai de aceea aceste costuri trebuie să uh, revină celor care le-au creat și aceștia să le includă în schemele folosite de uh, ei pentru uh, stabilirea prețurilor. Lucrul acesta sau acest principiu este esențial pentru a ne ridica la nivelul așteptărilor impuse de economia de piață. Așadar, mi se pare foarte corectă crearea acestui fond de soluționare. Când vine uh, vorba de fondul de soluționare în sine, în uh, raportul cu privire la autoritatea bancară și cu privire la ESMA vom avea niște propuneri concrete, prin urmare nu, uh, nu le voi detalia acum pentru că le voi menționa puțin mai târziu. Am creat uh, ideea sau am uh, introdus ideea creierii unui fond european în cadrul raportului privind ESMA pentru că deja avem experiențe în ceea ce privește necesitatea de a mm, salva o serie de instituții non-bancare. Lucrul acesta s-a întâmplat uh, de asemenea în Statele Unite ale Americii la finele anilor 90 și vizate atunci erau fondurile spec speculative. Prin urmare, vedem că există necesitatea de a rezolva sau uh, salva astfel de, de instituții. Când uh, unii susțin că astfel de situații nu vor interveni niciodată. Unul dintre an, an, antevorbitorul mei susținea că salvările acestea creează întotdeauna riscuri morale și tocmai de aceea nu ar trebui să fie luate în considerare. Însă, ă, istoria ne arată faptul că uneori salvările acestea erau absolut necesare, pentru că dacă nu ar fi fost operate, atunci costurile ar fi fost mult mai mare. Prin urmare, am Trebuie să ne gândim că astfel de fonduri trebuie să fie create, însă nu se știe niciodată sau nu se va ști niciodată când fondurile în sine vor fi folosite. Prin urmare, dacă pornim de la această uh, premisă, scădem practic uh, riscul de apariția unor riscuri uh, morale. Înainte de folosirea uh, fondurilor, bineînțeles, proprietarii băncilor care fac obiectul salvării trebuie să plătească și uh, numai așa costurile vor fi depășite. Dacă nu facem lucrul acesta, costurile apărute nu vor putea fi uh, justificate din punct de vedere economic. Doamna președinte, vă mulțumesc, urmează Vicky. Sorry, there's a lot of conversation going I was, I was, on. Yeah, yes, Sven, leave it alone. It's Vicky's turn. um, thank you very Vă mulțumesc. Încep de la principiul că instituțiile trebuie să poată să dea faliment, pentru că dacă nu, atunci contribuabilul întotdeauna va susține instituțiile financiare și această poziție nu mi se pare acceptabilă. Mă bucur că ați început discutarea riscului moral. Mai există un alt punct și anume uh, falimentele transfrontaliere și procesele juridice care sunt neclare în cazul băncilor și companiilor transfrontaliere. Eu știu cât de greu este atunci când vorbim despre companii care există în mai multe jurisdicții. How difficult it is to get any global agreement on just basic ar trebui însă să avem un acord global în legătură cu uh, standardele de contabilitate și cu toții știm cât de greu este să ajungi la acorduri globale în legătură cu standardele bancare. După cum spuneam dimineață, Europa nu poate să fie o fortăreață. Trebuie să gândim global, însă știm știind cât de dificil este să ajungem la un proces de uh, faliment european, aș, am putea să examinăm alte procese înainte de a ajunge la uh, necesitatea de uh, a falimenta. Și în faza de redresare, cred că trebuie să se investigheze conceptul de living will. Există unei instituții care s-au gândit ce acțiuni de urgență ar putea lua înainte de a ajunge în uh, dezastru pentru a activa vânzarea de active, un capital care să nu fie al contribuabililor și să înceapă procesul de redresare înainte de a ajunge la uh, criză. Putem învăța de la acele companii care s-au gândit de dinainte la ce s-ar putea face în cazul unui dezastru. Și acest lucru se face în timpul, uh, în cadrul acestui document Living With. Mă preocupă puțin uh, necesitatea unei noi agenții de rezoluționare. Credeam că acele uh, atribuții pot, pot, le pot exercita agențiile deja existente să nu încercăm să ne ascundem în spatele unei alte agenții. Trebuie să avem un sistem care să funcționeze deja. Există de asemenea și stadiul pre-faliment. Am lucrat în asemenea restructurări și nu cred că trebuie să se introducă capital nou într-o uh, companie care are un bilanț în care datoria a fost uh, uh, convertită în capital. Trebuie să uh, se reducă îndatorarea înainte de a se începe redresarea. Trebuie să existe un proces prin care să se poată dezdatora bilanțul. De aceea, Uh, capitalul contingent ar putea să, ar putea să aibă anumite beneficii și mi se pare o idee care poate să fie examinată. Mă vă mulțumesc, Peter Skinner. Mulțumesc. Lisa a întocmit un document uh, foarte bun și eu am mai multe întrebări, deci voi fi succint. În primul rând, Elisa, ai în vedere o legislație sectorială sau o altă modalitate de introducere. Ați avut câteva discuții și cu alții. Ce fel de uh, care tem- calendar uh, se, are, se are în vedere? Uh, dacă această registrație va intra în vigoare mai devreme sau mai târziu. Mulțumesc. Jean-Paul? Doamna președinte, vă mulțumesc. În primul rând, vreau să o felicit pe Elisa și o felicit pentru că este vorba de o misiune imposibilă să găsești un acord între atâtea idei. Uh, și faptul că a găsit atâtea idei în legătură cu această misiune este remarcabil. Eu aș face câteva remarci. Dacă se vrea îngroparea unui dosar, există două dosar. Fie uh, în, în, uh, încredințăm cuiva să facă un studiu și eu mă împotrivesc studiilor, și uh, o altă modalitate este că dezbaterea este prea mică, trebuie lărgită dezbaterea la nivel mondial, pentru că atunci problema dispare. Nu trebuie să intrăm în detalii tehnice. Pentru că există o tendință de a se utiliza fondurile de asigurare. Însă există și un răspuns, și anume o reglementare europeană bună și o arhitectură de supraveghere bună. Sunt de acord cu doamna Ford, care spune că nu trebuie să creăm o nouă agenție. Dacă dăm arhitecturii de supraveghere mijloacele necesare, atunci deja uh, vom avea deja o soluție. Deja este greu ca statele membre să adopte ideea unei supravegheri europene. Însă noi vrem să uh, ne păstrăm drepturile Parlamentului și avem uh, un cuvânt de spus. Astăzi, eforturile noastre trebuie să țină cont de această perspectivă. Trebuie să contăm pe o supraveghere europeană care să fie eficientă, pragmatică și care să acorde agențiilor mijloacele necesare. Pentru că ele sunt mai competente decât, decât noi uh, să ia decizii de ordin tehnic, să le dăm agențiilor modalitatea de a lua aceste decizii După cum a spus domnul Margaio în raportul său, cred că noi trebuie să revenim asupra riscului sistemic, unde elemente puternice permit introducerea unei arhitecturi sub eficiente și eficace și ELISA va putea să facă o sinteză uh, pentru a reuni toate aceste idei. Thank you. I've got myself... Mulțumesc. Urmez eu și Silvi Gular și domnul Garcia Margaro. Și cred că trebuie să închidem lista, altfel nu vom mai avea timp. I uh, agree with uh, Doream să spun că sunt de acord cu doamna Hübner și anume efectele macroeconomice ale legislației, îndeoseb cerințele legate de capital și fondul despre care vorbeam, sunt semnificative. Deci, uh, cred în acest context că, în primul rând, ar trebui să analizăm alte cadre posibile pe care le-am putea folosi înainte de a ajunge la aceste operațiuni de salvare, ajutorare. Și mai ales la nivel uh, transfrontalier este important acest lucru. Lucrurile vor deveni și mai dificile în momentul în care se ajunge la stadiul falimentului efectiv, însă există multe idei în legătură cu dezvoltarea acestor lucruri, mai ales ideea elaborării unor living wills pentru acele companii care prezintă un risc sistemic. Și aici e vorba și de o dimensiune transfrontalieră, nu trebuie să existe doar în interiorul unui stat membru. Vorbeați despre posibilitatea de a acoperi toate instituțiile financiare, însă cred că acest lucru va fi dificil vorbeați despre phasing, despre introducere treptată, ceea ce cred că va fi dificil în legătură cu multe elemente menționate aici. Dacă doriți să includeți societățile de asigurări, situația este diferită. Nu știm ce cereri vor fi înaintate, calendarul este cu totul diferit și nu am putea ca în timp să aplicăm uh, aceleași idei legate de salvare pe care le-am putea avea într-o primă idee, într-o primă fază. În ceea ce privește acțiunile pe care le-am putea lua într-o situație aproape de faliment, uh, E bine, dacă se ajunge până la urmă la faliment, trebuie să luăm în considerare ordinea în care au fost înaintate cererile. Trebuie să existe echilibru transfrontalier. Dacă ne uităm la asigurări, uh, ne uităm la deținătorii de polițe, de asemenea, și am fost îngrijorată că în statele membre acest concept de policy holder însemna doar un deținător de poliță în respectivul statul membru. Însă, repet, ideea este că aceste persoane peste tot trebuie tratate în mod egal și cred că ar trebui să ne gândim dacă ar trebui să avem un uh, regim separat de lichidare pentru instituțiile financiare sau poate doar pentru bănci și apoi de la bănci să trecem la alte uh, instituții financiare. În momentul în care avem un amestec cu lichidările de natură generală, corporatistă, trebuie să ne gândim și la acest lucru și ar trebui să ne gândim și la acele acțiuni de suspendare care în momente de criză nu fac decât să grăbească falimentul și nu să inițieze salvarea. Deci dacă putem să luăm în considerare toate aceste aspecte, nu va fi atâta nevoie să existe aceste fonduri. Și eu am rezerve în legătură cu funcționarea lor, cine le va distribui, cine le va administra și așa mai departe. Însă mai avem de așteptat părări din partea Comisiei, mai ales aspecte ale taxei pe tranzacțiile financiare și astfel am putea, în urma acestor informații primite de la Comisie, cum am putea vedea cum funcționează aceste fonduri. Cam atât aveam eu de spus. Urmează Silvi. Mulțumesc, Eliza, pentru Muncă pe care ai depus-o, care este foarte utilă. Mulțumesc că ai pus accentul pe existența unei probleme transfrontaliere, pentru că uneori când discutăm cu anumiți actori sau guverne, avem impresia că dimensiunea transfrontalieră a pieței unice este subestimată. Și noi, pentru raportorii din acest pachet pe supraveghere, este un element extrem de important. Nu e vorba de a supraveghea totul la nivel european, dar nu înseamnă totuși să negăm uh, o piață transfrontalieră în acest domeniu. Pentru a-i răspunde lui Jean-Paul, nu înseamnă că trimitem totul la un nivel global pentru a scăpa repede de acest subiect. Trebuie să facem o legătură bună între dimensiunea globală la care participă statele europene și Comisia și ceea ce facem noi. Eu consider că e una dintre cele mai importante provocări, și anume, dacă putem să avem uh, o poziție puternică la nivel global și să nu fim supuși unor presiuni externe. Mi se pare foarte important să avem o abordare coerentă în sânul acestei comisii și în viitor. Și există probleme menționate de Eliza, însă domnul Margaiu a menționat uh, eventuale soluții la aceste uh, propuneri și în raportul lui Sven a fost subliniate anumite soluții, vor exista și noi rapoarte. Oricum, mulțumesc Elizei că a depus această muncă și încercăm să păstrăm și coerența muncii noastre în ansamblu său. Domnul Garcia Marcado. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva elemente pe care le voi detalia în momentul în care îmi voi prezenta propriul raport. Nu spun asta doar din politețe, însă raportul doamnei Ferrera este extrem de folositor și de aceea doresc să fac următoarele patru observații. În primul rând, mă adresez lui Sven Giegold. Încerc să vă transpun într-o atmosferă mai plăcută. Am ridicat uh, stagul european atunci când a existat o nevoie politică în acest sens și voi face asta doar dacă Parlamentul mă forțează să fac asta două comentarii care mi se par importante. Pot exista două abordări în legătură cu un, parlament, cu un raport al Parlamentului. Se analizează activitatea Consiliului ca să încercăm să răspundem nevoilor sale și să avem o negociere scurtă. Asta e o manieră de a face lucruri în Parlament. O altă abordare, să ne gândim ce înseamnă Parlamentul. Parlamentul a însemnat întotdeauna și a apărat întotdeauna o abordare europeană autentică E adevărat că cea de-a doua abordare se va naște întotdeauna în pofida rezistenței industriei, care nu doresc ca status quo să se schimbe, pentru că industriei îi place acest status quo și îi se pare întotdeauna că orice schimbare este periculoasă. Bineînțeles, există rezistență manifestată și de guverne. Guvernele sunt întotdeauna reticente să renunțe la competențe, la prerogative. Și aceste două tentații sunt cele două tentații pe care trebuie să le evităm. nu ar trebui să ne limităm prerogativele. Trebuie să vedem ce anume putem obține și trebuie să vedem în ce măsură putem face ca lucrurile să se miște în direcția dorită în Consiliu. Elisa, știi că voi fi alături de tine pentru a mă asigura că putem ajunge la un acord. Trebuie să-l, ajung, să-l atingem cât mai repede posibil, este evident. Dacă există îndoieli în legătură cu dezbaterea referitoare la administrarea crizei, dați-mi voie să uh, menționez un uh, articol din Financial Times din ieri, se spune acolo că nu e cazul să ridicăm acum piciorul de pe pedala de accelerație. Oamenii cred că, în esență, noi sperăm că criza va fi uh, uitată înainte de a lua orice măsură concretă în acest sens. Și vedem uh, ce face Consiliul de administrație în ceea ce privește stabilitatea financiară, vedem ce fac alți actori la nivel global. Asta înseamnă în mod politicos că noi nu putem să adoptăm o poziție clară și să ne luăm răspunderile în serios. Mulțumesc, Elisa. Dorești să vorbești pentru câteva minute pentru a încheia această dezbatere? Eu, după destas intervenções tão rică. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După toate aceste intervenții, nu mai doream să spun prea multe. Vroiam doar să subliniez că e clar faptul că Parlamentul își dorește să înregistreze progrese în acest domeniu, chiar dacă dificultățile sunt mari. Există acest spirit al uh, colaborării toate comisiile competente în fond uh, își doresc să, colabora, să colaboreze în ciuda faptului că există divergențe de natură ideologică între diferitele grupuri parlamentare. Cred uh, că trebuie să folosim această stare de fapt. Nu trebuie să creăm regulamente și reglementări de dragul reglementărilor, ci trebuie să creăm reglementări cât se poate de clare, necesare, cât se poate de potrivite situației uh, cu care ne confruntăm. Reglementări regi, uh, raționale care practic fac posibilă implementarea și aplicarea unor uh, măsuri necesare și raționale de asemenea. Spuneam la început și dați-mi voie să repet că după părerea mea Uh, faptul că acest, uh, situația ne cere aceste reglementări uh, ne va determina să creem cele mai bune reglementări cu putință și lucrul acesta mi se pare esențial. Voi încerca să continui dialogul cu diferiții vorbitori care au luat astăzi cuvântul, dar și cu cei din afara instituțiilor europene. Voi încerca să contactez companiile, oamenii de știință, uh, experții universitari și, de asemenea, toate celelalte organiz- organizații abilitate, astfel încât propunerea noastră să fie una cât mai echilibrată. Trebuie să încercăm să atingem un obiectiv și să atingem acest obiectiv în mod treptat, fără însă a pierde gradul de determinare. Trebuie să avem o abordare cât se poate de echilibrată. Uh, toate intervențiile îmi dovedesc cel puțin mie că ne aflăm uh, pe calea cea bună și vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a contribui la găsirea unei soluții. Sper din tot sufletul că vom reuși să creăm un raport cât se poate de potrivit și echilibrat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai dorește cineva să spună ceva? Vreau să uh, vorbesc despre cererea Comisiei de a crea un raport. Vorbim de aici, uh, aici despre o sumă mare și anume circa de, uh, una de circa 350 de miliarde de euro pentru acest fond. Cred că avem nevoie de un studiu de fezabilitate. Doamna președinte, uh, acest aspect cred că poate fi discutat între coordonatori, însă vom vedea dacă vom putea include în discuțiile noastre și acest aspect. Care sunt uh, datele limită pentru acest raport? 12 aprilie pentru uh, discutarea proiectului de raport. Amendamentele pot fi introduse până la 31 aprilie. Aceste amendamente vor fi discutate la 1 iunie. Votul în cadrul comisiei va avea loc la 22 iunie și ne dorim ca raportul să fie prezentat în prima sesiune plenară din septembrie. Acesta este calendarul pe care îl avem acum în minte. Acestea fiind uh, spuse, trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, raportul domnului Garcia Margalo și anume cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoare adăugată. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem 16 uh, amendamente care au fost deja introduse. 12 pot fi acceptate de, uh, de mine fără nicio problemă. Am probleme doar legate de patru amendamente și despre acestea voi vorbi, pentru că celelalte, bineînțeles, sunt irelevante, date fiind, uh, date fiind, uh, dat fiind faptul că le accept, le consider foarte potrivite din, și tocmai de aceea trec la punctele pe care, sau amendamentele pe care nu le pot accepta. Sper că cei care au înaintat aceste amendamente vor reacționa la cele spuse de mine. În primul rând, uh, amendamentul 28 la articolul 22, aliniatul 1. În acest amendament se propune ca acest schimb de date uh, care sunt necesare pentru o gestionare potrivită a TVA să nu fie uh, una automată. Așadar, nu, nu se cere o, un schimb de informații uh, automat, ci doar la cerere. Lucrul acesta va, în, uh, va încetini, bineînțeles, cooperarea, va aduce cu sine o serie de noi poveri administrative și statele membre uh, vor avea uh, posibilități mai reduse de a vedea cum stau lucrurile în domeniul sistemului TVA din alte state membre. Și în amendament uh, se stabilește sau se menționează faptul că această măsură este necesară pentru a pentru a Um, înlesni practic cooperarea, lucrul care nu mi se pare necesar, mi se pare că ceea ce propuneam eu este suficient de strict. Apoi 23, care se referă la articolul 35. În acest amendament se uh, stipulează uh, că administrațiile tehnice și, uh, de asemenea, sprijinul comisiei, sprijinul uh, tehnic acordat Eurofisc, nu poate fi uh, sau nu trebuie să fie pus în mișcare decât pentru schimbarea unor elemente de bune practică. Însă, în aceste, această, acest sprijin poate fi folosit și în alte domenii în contextul acesta pe care îl putem, punem în discuție în cadrul raportului. Amendamentul 32 se referă de asemenea la articolul 35. De fapt, am vorbit deja despre această temă. Ce nu accept în motivația uh, expusă? Se spune că uh, coordonarea poate fi, ar putea fi cerută de către comisie. Prin urmare, trecem de la o structură interstatală la o organizație mult mai comunitară, dacă îmi permiteți, în care sunt uh, reprezentate toate statele membre, dar în cadrul căruia pot fi uh, vorbite sau puse în discuție toate problemele uh, care vizează uh, evaziunea în ceea ce privește TVA. Eu uh, nu susțin neapărat această abordare interstatale. Și apoi amendamentul domnului Ole Schmidt 36. Domnul Schmidt spune că în cazul în care este necesar, Comisia poate oferi uh, sprijin uh, logistic sau uh, consultanță statelor membre, în cazul în care această, acest sprijin este necesar. Însă, din punct de vedere uh, Uh, juridic nu se spune clar uh, cine ia această decizie. Și tocmai pentru că formularea este uh, vagă, eu nu pot să trag decât următoarea concluzie. Comisia poate oferi susinere uh, susținere, consultanță statelor membre în cazul în care statele membre uh, solicită această, acest sprijin. Așadar, în cazul în care um, cei care fraudează taxa pe valoarea adăugată Uh, aduc un prejudiciu bugetului uh, comunitar. Toate celelalte amendamente, excepție făcând acestea patru, mi se par cât se poate de acceptabile. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care m-au sprijinit în crearea acestui raport. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult. Jean-Paul și mai apoi Ole. Aș dori să fac doar o remarcă, domnule raportor, în legătură cu articolul amendamentul 36 al domnului Schmidt. În franceză există o discordanță între ceea ce spune textul, amendamentul 36. Există o discordanță între, ce, între ceea ce este necesar, însă în justificare se spune pentru că cooperarea să funcționeze bine, este important ca Comisia să își aducă susținerea cu experiență. Nu știu dacă în celelalte variante ce scrie, însă în franceză există o contradicție între justificare, care merge în sensul raportorului, și modificarea textului, care merge invers. Cred că domnul Schmidt va putea, va putea să explice coerența dintre textul său și justificare și anume să uh, stabilească o bună cooperare. Noi știm, spunem că uh, Uh, comisia trebuie să acorde și amendamentul spune că Comisia poate să acorde expertiză. Aici se lasă o deschidere a interpretării. Mi se pare că textul meu este mai coerent cu justificarea de la domnul Schmidt decât cu amendamentul domnului Schmidt. Sunt sigur că domnul Schmidt va putea să explice această aparentă contradicție. Ole? Thank you. Uh, uh, I think, um... Mulțumesc. Cred că domnul Garcia Margaro a ajuns la un echilibru foarte bun în, în acest raport și nu cred că suntem într-un dezacord atât de mare. Sunt de acord cu amendamentul 28, cu schimbul automat de informații, aceasta este direcția în care trebuie să mergem dacă vrem să luptăm împotriva fraudelor TVA. Mai am și alte amendamente. Ca și liberal însă. Pe de o parte spuneți că comisia poate și textul meu spune că comisia trebuie să, comisia va uh, acorda. Și eu m-am adăugat dacă este necesar. Dacă acceptați shall, deci comisia va acorda, atunci putem cădea de acord, pentru că cred că suntem mai mult sau mai puțin de acord. Uh, nu eram foarte sigur despre ce era vorba. Putem încheia aici? Mulțumesc colegilor pentru idei și dacă există cineva care a depus amendamente și nu este mulțumit de ceea ce am făcut, putem să continuăm discuțiile. Există și alte eh, intervenții. Udo, chiar vrei să intervii? Foarte pe scurt. În numele lui Catherine Steeler, nu vreau decât să spun că nu poate fi aici astăzi, are un alt uh, altă agendă, însă ea sprijină spiritul acestui raport și speră că amendamentele introduse de domnia sa vor fi considerate în categoria uh, amendamentelor acceptate de către raportor. Vă mulțumim, am întârziat cu 12 minute pentru că am început ședința mai târziu. Asta nu din pricina faptului că eu nu am fost prezentă, ci din pricina faptului că dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră n-ați fost aici. Trecem acum la 22, 20 uh, până la 26, la punctele 20 până la 26 de pe ordinea de zi. Este vorba despre pachetul de supraveghere financiară. Care este propunerea mea? Aș dori ca fiecare dintre raportori, și anume șapte la nume, număr să ia cuvântul dacă sunt prezenți. Iar ce, raportorii din uh, umbră ar putea să-mi facă un semn și uh, în cazul în care obțin semnul acesta vă voi da cuvântul. Primul pe listă este Jose Manuel cu privire la autoritatea europeană, uh, autoritatea bancară europeană. Domnia sa ne va prezenta raportul său. Eh, este Vă mulțumesc, doamnă președinte. Probabil că aceasta este una dintre cele mai mari probleme pe care le vom dezbătea în acest Parlament și de aceea uh, una dintre problemele cele mai mari ale președinției spaniole, și anume un sistem european de supraveghere, inclusiv un Consiliu European pentru riscul sistemic. și subliniez cuvântul sistem aici, pentru că pentru raportori nu este vorba doar de juxtapunerea anumitor autorități. Noi încercăm aici să creăm un sistem integrat. Pentru a crea acest sistem, pot să accept că toate autoritățile au un sediu oficial principal în ceea ce privește sistemul bancar și de asigurări. Însă, în cazul urgențelor, uh, Consiliul de Risc Sistemic, care se ocupă cu riscul macroprudențial, va putea să uh, acționeze. Comisia vrea să aibă ultimul cuvânt, Consiliul vrea ca el să aibă ultimul cuvânt. Nu mi se pare că uh, Uh, are rost să avem un asemenea Consiliu pentru Risc Sistemic dacă nu îi dăm lui ultimul cuvânt. Dacă ne uităm în trecut, putem spune că Parlamentul a mai spus aceste lucruri în, și înainte. Vă v-aș ruga să vă uitați și la rapoartele anterioare. A fost raportul meu din anul 2000 în legătură cu planul de acțiune pentru serviciile financiare, raport adoptat unanim de către Parlament, care se uh, referea la uh, liberalizarea piețelor interne, supraveghere și control și impozitarea uh, economiilor. Toate aceste domenii trebuie urmate la fel de serios pentru că dacă se îndepărtează unul de celălalt, se va ajunge la o problemă sistemică. Liberalizarea și integrarea și supravegherea pe de altă parte trebuie să meargă mână în mână. Trebuie să avem grijă să nu apară o diferențiere atunci când examinăm o piață internă fără bariere și autorități naționale care să fie limitate de granițe. Aveam la un moment dat dubii în legătură cu puterile autorităților naționale și, în final, criza a demonstrat că autoritățile naționale nu puteau să facă față situației. Uh, rapoartele Ike Vandenburg și Dayanu au spus același lucru. Instituțiile europene trebuie să aibă uh, supraveghere europeană pentru a evita uh, riscurile sistemice. Am mai propus și alte trei rapoarte prin care se cerea o supraveghere mai intensă la nivel european. Criza a dovedit că avem dreptate, ceea ce spuneam și domnul comisar nu a vrut să dea curs acestor sugestii. Uh, de fapt, uh, linia Parlamentului trebuie urmată și nu cea a Comisiei. Atunci când am văzut, când a apărut criza, deodată Comisia a înființat un grup de lucru de la rozier. După cum s-a confirmat în, afa- în fața acestei comisii, raportul de la rozier a fost unul foarte pragmatic și Comisia, de fapt, a diluat acest raport de la rozier pentru abordarea europeană. Summitul din 2009 a diluat și mai mult propunerea Comisiei. Cei patru coordonatori din cele patru grupuri de aici, printre care și domnul Gozes, au spus că Parlamentul nu uh, acceptă acordul Consiliului. Noi am vrut să luptăm împotriva acestui acord. Domnul Gozes a spus de asemenea că întotdeauna este posibil dacă să ai pace dacă, put, dacă ești dispus să uh, capitulezi. Însă noi nu am vrut să capitulăm, am vrut să ne întoarcem și să convingem Consiliul. Președinția noastră cere o coordonare mai mare europeană. Sunt sigur că guvernul spaniol ne va susține care sunt atunci problemele majore? Înainte ne-am confruntat cu o anumită rezistență din partea industriei și din partea guvernelor care, au vrut să, care nu au vrut să re, re, renunțe la putere. Uh, în primul rând, trebuie să avem reguli comune europene pentru a putea aplica regulile în toată Europa. Suntem de acord cu Consiliul și cu Comisia, dar cu trei schimbări majore. Noi am dorit să subliniem rolul autorității care trebuie să redacteze regulile și recomandările care să fie adoptate de către Comisie din cauza cerințelor legale. Dacă Comisia vrea să amendeze sau să nu accepte aceste propuneri și autoritatea nu este de acord cu Consiliul, Parlamentul va încerca să rezolve diferențele pentru ca regulile tehnice să fie adoptate, pentru că trebuie fa- să facem ceva, nu putem să permitem o paralizie datorită unei dispute între comisie și autoritate. Aș dori de asemenea să uh, susțin rolul Parlamentului și domnul Mendez de Vigo este și el uh, pentru o asemenea idee care ne va permite să fim mai activi în Parlament din punct de vedere al liniilor directoare și al recomandărilor. Asemenea, linii directoare trebuie să Uh, fie cât mai obligatorii posibil. Mă gândesc aici la remunerarea directorilor de bănci. Aceste reguli și linii directoare nu au efect direct imediat, însă noi vrem ca ele să intre în vigoare pe cât de repede posibil. Și o, această, o astfel de directivă va trebui să fie prezentată Parlamentului, va trebui să existe un raport în legătură cu ce linii directoare și directive vor fi emise, ce guverne au refuzat să le uh, implementeze. De asemenea, de exemplu, în legătură cu cerințele de capital în bănci, uh, se poate, uh, poate avea în vedere cazul în care anumite bănci au ignorat regulile în legătură cu remunerarea. Ceea ce se dezbate în cadrul anumitor grupuri de aici este că autoritate ar putea fi transferată unei, autori... unei instituții financiare uh, speciale, atâta timp cât uh, autoritatea națională nu a respectat o anumită cerință. Să spunem că o autoritate de supraveghere națională nu urmează o anumită decizie, trebuie să decidem ce poate fi făcut, pentru că trebuie să uh, ne asigurăm că această autoritate va avea un, autoritate europeană va avea un efect. Sunt sigur că sunteți cu toții de acord. Nu, însă, nu trebuie însă să folosim forța în mod inutil. Trebuie să vedem ce se întâmplă atunci când nu se aderă la legea europeană în caz de urgență acolo unde Consiliul pentru Risc Sistemic declară o urgență și acolo unde există discrepanțe între uh, supraveghetorii naționali care nu pot să ajungă la un acord. În aceste cazuri, autoritatea poate să emită o decizie cu impact direct și în acest caz este posibil să se intervină. Trebuie să consolidăm rolul autorităților, rolul democrației rolul Parlamentului. Acum acordăm puteri mai mari autorității, însă în același timp avem nevoie de un sistem de echilibru și de aceea avem nevoie de uh, supraveghere democratică din partea Parlamentului, o autoritate mai uh, responsabilă în fața Parlamentului. O problemă cheie o reprezintă și supravegherea în sine. Aici v-aș ruga să citiți uh, uh, de raportul Turner uh, britanic, care spune că criza a arătat că mecanismele pe care le-am introdus pentru a îi supraveghea, pentru a supraveghea acele entități ale, al căror faliment ar putea să ducă la un colaps sistemic nu au fost avute în vedere în mod corespunzător. Turner se referă la cazul islandic și la impactul asupra Regatului Unit. Fie se dau puteri mai mari unor state pentru a putea uh, utiliza filialele, fie este posibil să se uh, revadă uh, cerințele de capital, deci o abordare mai protecționistă sau uh, o abordare europeană. Eu aș avea o abordare, cea de-a doua abordare, una mai europeană și mai integrantă. De aceea sunt de acord cu domnul Sanchez Presedo, o abordare în trei uh, straturi. Autoritățile care operează în statele membre, însă uh, care nu pot să împiedice colapsul întregului sistem. Dacă există o instituție transfrontalieră, autoritatea poate să aibă un rol de broker, un rol obligatoriu acolo unde nu apare un acord între diversi supraveghetori și posibilitatea de a decide acolo unde nu se poate ajunge la un acord. Nu poate exista situația în care să nu se ajungă la niciun acord. Un asemenea, o asemenea bloc, un asemenea blocaj poate să ducă la colapsul întregului sistem. liberalii și conservatorii din Regatul Unit sunt, ar fi de acord aceste companii care au un risc major pot fi supravegheate de către autoritatea europeană și autoritatea va trebui să treacă prin supraveghetorii naționali pentru a evita birocrația, să uh, răspundă la instrucțiunile autorităților și acestea să fie supuse instrucțiilor autorității bancare. Dacă am fi putut face acest lucru, băncile și guvernul grec nu ar fi putut să se alieze pentru a ascunde uh, ceea ce nu mergea în această țară. Consiliul de supraveghere, menționat în articolul 29, ar acoperi aceast, acest lucru. Însă am mai discutat și în raportul Ferrera dacă avem această autoritate, cine este responsabil în cazul colapsului unei instituții. Scopul meu este unul clar și anume să minimizez riscul pentru contribuabil. După cum spunea Obama, trebuie să ne asigurăm că oamenii de rând nu vor plăti pentru greșelile uh, bancherilor. Vrem să introducem contribuții din fondurile naționale pentru a garanta depunerile pentru a evita riscurile pentru contribuabili. Dacă nu avem suficiente resurse, se pot uh, emite debite pe piață. Din nou, contribuabilul va fi protejat. Și în final, atunci când se ia o decizie și când statele membre trebuie să intervină, este clar că trebuie să se lucreze pe baza unui memorandum, de înțelegere dinaintea unei crize. Am văzut uh, recent în cazul Fortis, Fortis acest lucru și uh, fluxul de plăți, importanța unei bănci a influențat acțiunile luate. Pentru a concluziona, uh, spiritul acestui raport este următorul. O supraveghere mai mare, mai multă, uh, un nivel european mai consolidat și mai puțin risc pentru contribuabili. pe baza dezbaterii anterioare pe care am avut-o cu doamna Ferreira. Este vorba de uh, o propunere spaniolă-portugheză care sper că va funcționa pentru toți. Vă mulțumesc. Urmează domnul Sven Gigold, raportor pentru Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Erstmal möchte ich sagen, dass ähm, um Mai întâi de toate, dați-mi voie să spun că, dincolo de prietenia dintre Spania și Portugalia, vom reuși aici în Parlament să generăm o prietenie între nord și sud și vest și est. Din păcate, în ceea ce privește domeniul acesta al economiei, nu prea avem adesea un acord între nordul Europei și centrul Europa, Europei pe de-o parte și sudul Europei pe de altă parte. Cred că în acest domeniu al crizei, în acest moment al crizei, e clar, după cum spunea și antevorbitorul meu, că trebuie să spunem că această criză a fost uh, generată tocmai uh, din cauza lipsei unor reglementări cât se poate de clare la nivel european. Iar în momentul de față, Uniunea Europeană trebuie să răspundă la aceste provocări extinzându-se din nou la nivel european și nu retrăgându se în uh, spațiul confortabil național. Și tocmai din acest uh, motiv, când vine vorba de autoritatea sau structura de supraveghere, uh, nu doar cele trei uh, organisme microprudențiale, ci și în ceea ce privește Consiliul uh, European pentru Riscurile Sistemice, să găsim un uh, consens. Trebuie să identificăm toate greșelile făcute în trecut și, de asemenea, toate măsurile care trebuie să fie luate pentru gestionarea crizelor transfrontaliere pe viitor. Nu vreau să repet cele pe care tocmai le-am auzit, pentru că această atitudine sau această intervenție nu ar face decât, uh, nu ar duce decât la plictisirea celor din sală. Dați-mi voie tocmai de aceea să uh, spun doar acele, să pun în discuție doar acele aspecte care uh, sunt diferite între cele două rapoarte pe care le avem acum în față. Cele două rapoarte, pe ansamblu, sunt uh, echilibrate, în special în ceea ce privește faptul că se menționează clar faptul că instituțiile uh, europene trebuie să fie supravegheate la nivel european. Asta spun ambele uh, rapoarte. Bineînțeles, pornind de la această premisă, trebuie să stabilim clar cine plătește în cazul în care uh, sistemul eșuază și platnicul respectiv nu trebuie să fie statele membre în cazul în care ele nu-și uh, asumase, asumaseră inițial uh, responsabilitatea supravegherii. Trecem la uh, aspectul legat de cine plătește. Trebuie să spun că nu mi se pare corect ca în articolul 23 să spunem că dacă da, în cazul în care există efecte asupra uh, sistemului financiar al statelor uh, membre, să fie folosit un drept de feto, pentru că uh, această premisă sau această reglementare nu aduce decât la o situație absurdă. Uh, o situație care, în mod cert, va avea o consecință asupra bugetului statelor membre. O astfel de uh, premisă nu poate face baza uh, reglementărilor noastre. Mi se pare de-a dreptul absurd și mai absurd mi se par uh, situațiile în care în grup de trei se transmite o scrisoare Consiliului avem uh, inițiativa lui Peter Skinner în acest sens. Așadar, se trimite o scrisoare cons- Consiliului în care se, întreabă, se pune întrebarea care sunt consecințele financiare asupra statelor membre și răspunsul primit la această întrebare este uh, da, e o problemă foarte importantă, vom discuta cu dumneavoastră. Nu mi se pare că aceasta este o o manieră de a aborda problemele uh, potrivite. Avem aici uh, de-a face cu un cabaret politic. Statele membre trebuie să demonstreze faptul că o anumită reglementare are efecte pozitive asupra bugetelor lor și uh, tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți în, momentele, în, momentul în care discutăm astfel de reglementări. Un alt aspect foarte important pentru uh, raportul meu este urma, următorul. Uh, Uh, acest nou organism european trebuie să aibă posibilitatea de a interzice comercializarea anumitor produse. Trebuie să existe momente în care să putem spune clar că interzicem uh, vânzările în lipsă sau interzicem în acest moment specularea uh, Uh, cu speculațiile cu uh, obligațiunile guvernamentale grecești și cu der derivatele acestora. Trebuie să le oferim această posibilitate a autorităților europene, asta pentru că am observat că există uh, acum activități pe piața reală care nu mai au nimic de a face cu ceea ce cunoșteam noi cu privire la funcționarea piețelor reale. Un alt punct pe care doresc să-l discut în continuare cu dumneavoastră este problema acelui Board of Appeal. Noi propunem ca acesta să fie inclus în acel Joint Committee. De ce? Pentru că, după părerea noastră, acest Joint Committee trebuie să fie uh, întărit. Știu că există și alți colegi în sală care au această părere. Uh, nu mi se pare logic să avem trei instituții diferite care, în parte, se ocupă de piețe asemănătoare și de asemenea nu ni se pare logică împărțirea sau uh, trimiterea acestor organisme în trei orașe diferite. Pentru că E, e clar că vom avea problema legată de culturile diferite, legate de logistică, etc întărirea comitetului uh, comun, acestui joint committee, este o posibilitate oferită nouă de a ajunge la o supraveghere financiară integrată și tocmai de aceea în cadrul comisiei trebuie să continuăm a discuta uh, modul în care putem întări în continuare acest uh, aspect comun, asta pentru a ajunge într-un final la o supraveghere uh, Uh, financiară europeană integrată. Rapoartele în sine reprezintă un pas înainte în această direcție și trebuie să recunoască recunoaștem lucrul acesta. Și uh, istoria integrării europene ne arată că acesta trebuie să fie obiectivul nostru. În calitate de Parlament European trebuie să fim ambițioși, trebuie să ne gândim în special la modul în care problemele pot fi soluționate. Mai apoi, uh, în cadrul dezbaterilor cu uh, Consiliul, vom putea avea succes. Trebuie să fim cât se poate de hotărâți în cadrul acestor uh, negocieri. Nu trebuie pur și simplu să uităm bazele, ideile de principiu. În momentul de față e necesară un progres substanțial și pornind de la acest progres substanțial vom reuși să obținem și alte reușite. Thank you. Uh... Mulțumesc. Mergem mai departe. Raportul lui Peter Skinner autoritatea referitoare la pensiile ocupaționale. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Au fost câteva săptămâni interesante în timpul cărora am discutat acest aspect. Gândim, mulți dintre noi, într-un mod asemănător, e cert, însă dorim să obținem ceva util în discuția noastră cu Consiliul, nu doar util, ci ceva care să fie bazat pe o viziune, care să arată că suntem conștienți nu doar de ceea ce avem nevoie pentru a putea soluționa problema cu companiile, dar și pentru a rezolva problemele financiare ale cetățenilor în Uniunea Europeană. Trebuie să existe o schimbare în paradigmă în ceea ce privește serviciile noastre financiare și autoritățile de reglementare de pe piața financiară. Am elaborat așadar un document în spiritul consolidării și integrării europene. Accept logica intrinsecă a propunerii comisiei, însă trebuie să adăugăm acele verificări, acel echilibru despre care ați auzit. Și ne așteptăm să le găsim pe acestea într-un raport al Parlamentului. În ceea ce privește diferențele dintre noi și documentul comisiei, documentul de bază și trebuie să spun că e vorba de documentul cu care dorim noi să lucrăm, nu cel al Consiliului. Deci, uh, pe baza acelui document ne vom forma opinia, e parametrul de la care vom pleca în uh, munca noastră. Și în ceea ce privește diferențele, am șase elemente de menționat ca să înțelegeți cum am discutat aceste lucruri. Poate mai trebuie să dezvoltăm și alte teme de discuție. Am una sau două pe care aș dori să le sugerez pentru discuție cu colegii, mele. colegii mei, însă în general ne-am pus de acord. Prerogative suplimentare acordate Parlamentului în ceea ce privește uh, numiri cheie, standardele cheie, declararea unei uh, urgențe, chestiuni legate de responsabilitate fiscală, clauza de protecție, o reglementare de calitate, fundamentul uh, unei uh, supravegheri europene financiare de calitate și o mai bună reprezentare pentru ex- experții externi în roluri cheie. Iată câteva exemple specifice pentru a vedea cum anume am putea discuta asta, cum anume am putea sprijini asta. În ceea ce privește prerogative suplimentare pentru Parlament, suntem de acord. Parlamentele vor alege președintele acelor, acestor autorități, trebuie să facem acest lucru, doar așa oamenii vor avea încredere în aceste persoane și acești președinți ai acestor autorități vor raporta Parlamentului în mod regulat, ne vor oferi informații uh, suplimentare când vom cere noi asta. Și Comisia dorește să obțină prerogative. Nu ar comisia ar dori să vadă cum anume sunt înaintate aceste rapoarte și ce informații sunt incluse acolo. Însă noi, ca Parlament, în spiritul transparenței, trebuie să ne asigurăm că noi avem un rol de conducere aici. În ceea ce privește îndepărtarea unor prerogative ale comisiei și aici e vorba de raportul pe omnibus, aici sunt de acord cu colegul meu, comisia nu poate modifica standardele tehnice, trebuie să le sprijine, să le sprijine parțial sau să le respingă. Aceasta este prerogativa Comisiei. Aici ne oprim. După cum a spus Garcia Marquez, ESRB ar trebui să declare o urgență, în cazul în care este cazul, o stare de urgență. Sven a menționat un punct important în acea scrisoare respinsă de Consiliu nejustificat, trebuie să spun, și anume, uh, trebuie să ne axăm pe acea clauză de salvgardare care există în domeniul responsabilității fiscale, orice ar fi asta nu e vorba de un uh, bilet folosit de un funcționar public care se duce să funcționeze, să viziteze un alt funcționar public în altă țară și justifică acest lucru. Nu aceasta este responsabilitatea fiscală. Trebuie să ne luăm răspunderea post-Lisabona în serios și Consiliul trebuie să facă la fel acest lucru. Trebuie să avem un fundament serios de lucru. Reglementarea mai bună se bazează pe valori de impact. Trebuie să înțelegem mai bine cum standardele și recomandările tehnice au fost elaborate în conformitate nu doar cu cele mai bune practici, ci cu căile cele mai bune de urmat în viitor. Un fundament pentru o mai bună integrare și consolidare. Aici am putea avea un sistem european de supraveghere financiară cu un mandat clar și un rol în acest uh, Consiliu pe riscuri sistemice și ar trebui să ne definim și rolul. Trebuie să definim și să dezvoltăm rolul comitetului mixt pentru a avea baza pentru o structură de supraveghere mai integrată la nivel european. Asta ne lipsește din toate rapoartele pentru că aceste instituții nu ne permit să le luăm în considerare. Știm că există o concurență între noi, trebuie să vedem cum se vor dezvolta aceste idei noi pe care le avem din acest material se va dezvolta o mai bună organizare. Jose Manuel și Sven n-am discutat în esență aceste lucruri, însă în raportul meu uh, voi detalia aceste lucruri și sper că mă veți ajuta în a mă asigura că avem o voce unitară. Și punctul 6, acum o reprezentare mai bună prin experți externi, trebuie să adăugăm că există bune practici deja existente și trebuie să existe experți prezenți și în uh, grupurile actorilor interesați, poate chiar juriști și așa mai departe. Însă, este clar că trebuie să facem acest element unul relevant, trebuie să ne asigurăm că actorii interesați sunt oamenii care vor face o treabă bună pentru noi, nu doar pentru instituțiile pentru care lucrează. Mulțumesc! Uh, Mulțumim, Peter. În ceea ce privește acel Consiliu de uh, supraveghere macroprudențială, are cuvântul doamna Gular. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi succintă. După cum ați înțeles, uh, am lucrat împreună, raportorii care au vorbit înainte și raportorii care se vor exprima în legătură cu directiva Omnibus sau Banca Centrală Europeană și așa mai departe. Deci, trei elemente generale alese pentru nivelul macroeconomic, trei orientări. Primul element, după cum s-a spus deja, trebuie să aducem la oaltă diferitele niveluri micro și macro și să aducem la oaltă analizele sectoriale micro, economice pentru că dorim să ajungem la soluții cât mai eficiente. Și deocamdată guvernele care privilegiază entități separate nu aduc elemente convingătoare în afară de perpetuarea stării existențe, status quo-ului. Și credem că prin această criză trebuie să trecem de un obstacol, în sensul că trebuie să facem un mare pas înainte, după cum a spus unul dintre antevorbitori am avea posibilitatea de a avea o cultură comună de supraveghere, de a ne asigura că există o mai bună comunicare. Cred că acest lucru a fost menționat în audierile la care ați participat, apare și în raportul de la Rozier. Știm că inițiem un proces pe termen lung, nu de pe zi pe alta, evident se vor rezolva problemele, însă încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru că în momentul în care există neîncredere, să creăm încredere, să transmitem informații și să ajungem la o abordare comună. Dorim ca în viitor să fim deschiși înspre o integrare reală între Parlament și Consiliu după ce vom fi înregistrat anii suficienți de experiență în acest domeniu. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că avem autoritățile necesare, instituțiile de care are nevoie Europa la nivel global. Insist aici pentru că dacă observăm ceea ce se întâmplă acum la nivel global, în SUA, spre exemplu, vedem în mod clar că nimeni nu deține rețeta magică, soluția ideală. Din potrivă, există un fel de concurență mondială pentru a ajunge la stabilarea unor noi reguli și dacă Europa nu participă la acest concurs, deciziile vor fi luate în altă parte și nu aici. În acest raport, așadar, am clarificat un punct. Comitetul pe riscuri sistemice funcționează sub egida uh, băncii centrale și președintele băncii centrale ar trebui să fie și președintele acestui comitet, spune raportul de la Rozier. Noi trebuie să fim foarte clari, să arătăm că avem autoritate reală și că restabilim versiunea inițială care fusese edulcorată chiar în uh, proiectul Comisiei. Președintele autorității europene responsabile la nivel mondial pentru toți europenii trebuie să fie identificat ca atare și trebuie să spunem asta în fața cetățenilor, nu să ne ascundem. Nu putem ca președintele băncii centrale să fie uh, supus unei alegeri și să piardă. Nu cred, aceste alegeri nu cred că ar fi bine pentru noi. Mi s-a părut necesar să menționăm două orientări care sunt împărtășite de majoritatea raportorilor. În primul rând, creșterea responsabilității, cum se spune în engleză, accountability, deci răspunderea acestui, acestei instituții în fața Parlamentului. Va exista un control, un control ridicat asupra autorităților micro și cred că este important să clarificăm faptul că președintele Băncii Centrale va veni în fața acestui Parlament ca președintele acestui comitet peris sistemic și în această calitate și că Parlamentul va primi recomandări, avertizări și cred că aici ar putea să existe dezbateri unde, care vor duce la efecte și publicare efectivă. Un alt element în afară de punerea sub auspiciile ale Băncii Centrale acestui comitet, și anume ar trebui să ne gândim că persoanele care se ocupă de supraveghere, fie că e vorba de state membre, de bancheri centrali sau de autorități independente, de ministrii de finanțe sau de soluții comune, deci, aceste persoane, aceste autorități nu au putut răspunde în mod uh, eficient crizei. Nu doresc să arăt cu degetul, dar e o concluzie logică. Deci propun să introducem în uh, aceste instituții ale acestui comitet de risc sistemic autorități, persoane independente mai degrabă, uh, care au fost alese ca atare pentru calitățile lor profesionale și pentru a exprima diversitatea economiei reale a Europei. Persoane capabile de a aduce elemente de pertinență și de deschidere, în mod cert. Apoi, proiectul Comisiei nu prevedea decât un comitet tehnic care să funcționeze pe lângă organismele care iau decizii și Bineînțeles, Comitetul de Risc Sistemic trebuie să se folosească de competențele tehnice din băncile centrale și din autoritățile naționale de supraveghere, însă trebuie să creăm un comitet științific cu universitari, cu specialiști de cel mai înalt nivel, de origini diferite, pentru a lumina instituțiile care au deciziile. Uh, nu pretindem să deținem răspunsul la toate problemele, însă am dorit să inițiem anumite dezbateri pe care anumite guverne, anumiți lobbyști uh, au dorit să le închidă ca să revenim la business as usual. Salut inițiativele colegilor care au inițiat un exercițiu colectiv întotdeauna ușor dificil, Bineînțeles că pot exista nuanțe diferite aici, însă orientarea generală este în mod veritabil una împărtășită și sperăm că și această comisie să o împărtășească pentru că acest uh, pentru că noi să avem o voce unitară în raport cu Consiliul. Bineînțeles, avem circumscripții electorale, vedem uh, cetățenii în șomaj, IMM-uri care se confruntă cu dificultăți și, în mod cert, am încercat să îi reprezentăm, nu doar să ascultăm uh, acei oameni puternici care își plătesc consultanți de calitate și care vin aici să ne spună că nu doresc să se schimbe nimic. Mulțumesc! Now we move on to... Uh, Acum trecem la raportul în legătură raportul Ramon Tremosa în legătura cu acordarea unor competențe specifice bărcii centrale europene. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva minute pentru că raportul meu este foarte scurt. După cum am spus, am redactat un raport scurt unde subliniez necesitatea unei relații apropiate între Banca Centrală Europeană și Consiliul pentru Risc Sistemic. După cum am spus și Silvia, această relație va fi concretizată asigurându-ne că președintele Băncii Centrale Europene, este și președintele ESRB, a Consiliului pentru Risc Sistemic. Nu voi parcurge toate detaliile de aici, însă ar, aș putea să mă refer la David Marsh, un economist anglosaxon. Acesta a criticat uh, întotdeauna uh, Banca Uh, centrală germană, însă acum recunoaște beneficiile băncii centrale europene. Aici discutăm despre uh, legătura cheie între Banca Centrală Europeană și uh, Consiliul pentru Risc Sistemic. Opinia mea este că Banca Centrală Europeană este singura instituție independentă europeană care are autoritatea morală de a susține supravegherea europeană. Ca atare, eu aș spune că președintele BCE să fie reprezentat în Consiliul European pentru Risc Sistemic și i-am depus un amendament ca acest președinte să apară în fața Parlamentului pentru a răspunde pentru supravegherea europeană. Acest lucru ar îmbunătăți transparența pentru cetățeni. Bineînțeles că acest lucru, că discutăm și despre cauzele crizei financiare. Aș sugera ca Banca Centrală Europeană să acorde uh, secretariatului anumite informații și Banca Centrală Europeană să se asigure că uh, va exista o finanțare corespunzătoare pentru Consiliul de Risc Sistemic. De asemenea, acest Consiliu trebuie să fie responsabil pentru schimbul efectiv de informații la nivel micro și macroeconomic. Recunosc faptul că datele sunt foarte sensibile, deci uh, aș include o clauză de confidențialitate. Vă mulțumesc, aștept comentariile dumneavoastră și amendamentele. Vă mulțumesc. Trecem acum la uh, Omnibus 1 privind arhitectura de supraveghere financiară. Raportul Antolin Sanchez Presedo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi nu doar despre Omnibus 1, Omnibus 1 a revizuit doar uh, directivele sectoriale din domeniul bancar. aceste piețe de uh, acțiuni care sunt adaptate la noul sistem de supraveghere. Există trei noi autorități sectoriale care vor fi introduse în sistemul nou. În momentul actor, actual avem un sistem fragmentat bazat pe supraveghetorii naționali. Noi vrem să grupăm aceste autorități în spiritul integrării. Scopul este să se introducă aceste autorități în Uh, directive să consolidăm uh, cooperarea între autoritățile actuale, să găsim uh, proceduri pentru o bună funcționare a acestor instituții și în același timp să elaborăm proiecte de directivă pentru o coordonare generală a rolurilor și de asemenea coordonarea între autoritățile europene. Cooperare transfrontalieră și transsectorială. Ideile principale de aici nu sunt actualizarea directivelor pentru a include schimbările Unele directive vor fi revizuite pentru a include aceste schimbări. Și un alt element important este schimbarea cadrului de la Tratatul de la Lisabona. Există acte de implementare. Datorită eforturilor acestei comisii și dat fiind arhitectura Uh, sistemului, am putut găsi doar câteva principii și la actele de implementare era vorba despre reglementări continue. Însă acum avem o extindere a domeniului de aplicare și trebuie să decidem care este acest domeniu. În primul rând, eu folosesc un criteriu. Toate procedurile de examinare uh, reglementară vor fi incorporate automat. Pornind de acolo, celelalte prevederi vor trebui să fie evaluate separat. Nu privim aici doar arhitectura lamfalusii actuală, ci arhitectura financiară europeană, pe care încercăm să o armonizăm la nivel european. Nu implementăm și aplicăm, ci încercăm să vedem și cum putem armoniza lucrurile la nivel european. Aici avem o cooperare între diversele acte de delegare și de implementare. Folosim astfel o singură o singură listă de reguli. Comisia nu a definit sau clasificat uh, dezvoltările noi din legislație. Eu spun că ar trebui să de- distingem între trei aspecte. În primul rând, când privim definițiile, Trebuie să existe definiții comune la nivel european, astfel încât autoritățile să aibă un, uh, să funcționeze în condiții egale. În al doilea rând, raportarea în legătură cu datele. Este foarte important ca piața să primească informații în legătură cu supravegherea pieței pentru a înțelege cum funcționează. În același, în ultimul rând, un organism de standarde pentru cooperarea în sistem ține nu de aspectul operațional, ci de uh, aspectul de susținere a cooperării. Și mai există și elementul principal de susținere acest, aceste lucruri ar trebui să apară în actele delegate și ar trebui să fie uh, supuse controlului Consiliului și Parlamentului. Au existat uh, 339 de amendamente, însă aceste criterii sunt examinate permanent, există standarde tehnice care trebuie să fie armonizate, transparență, MIFID, prospectus care trec printr-o procedură normală pentru uh, acte de implementare. Prin procedurile de comitologie. După care va trebui să introducem noile autorități în sistem utilizând aceste criterii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Palț ne-a spus Domnul Balț spune că nu vrea să aibă încă un schimb de opinie în legătură cu Omnibus 2 în acest moment. Așa este? Da? Vrei să spui doar câteva cuvinte? Kann durchaus eine Menge, aber zu einem non Bine, aș putea să vorbesc mult, însă că vorbim aici despre un known paper, prin urmare nu pot să iau o poziție. Comisia a spus că în aprilie vom avea raportul și tocmai de aceea discuția ar trebui să fie amânată. Vă mulțumesc! Um, thank you very much. So now... Vă mulțumim foarte mult! Trecem acum la raportorii din umbră și mai apoi la ceilalți. Urmează mai întâi de toate Vicky Ford. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc raportorilor pentru efortul susținut depus. baza fundamentală este, sau obiectivul final, uh, de bază este reducerea riscului în sistemul bancar european. Pentru acest lucru avem nevoie de claritate la nivelul regre- reglementărilor, consistență în ceea ce privește implementarea deciziilor luate de către comisia noastră și managementul de criză. Asta pentru a avea o abordare cât se poate de clară, care să nu ducă la augmentarea confuziei într-un timp de criză. Sunt de acord uh, cu uh, raportori în ceea ce privește IBA, că această, acest act legislativ este unul esențial, pentru că ideea este aceea de a transmite informații într-o manieră cât se poate de clară în întreaga Europea, Uniune Europeană, înainte de a trece de la, la punctele pro și cele contra, uh, mi se pare trist faptul că informațiile nu au fost împărtășite celor din afara grupului uh, raportorului. Spun asta în, cad- în calitate de raportor din umbră. Îmi pare foarte rău că nu ne-am întâlnit noi, raportorii din umbră, cu raportorii um, pentru a discuta aceste teme. De asemenea, raportorii au avut patru, patru luni la dispoziție pentru a crea un raport, iar noi, uh, raportorii din urmă, umbra am avut doar două luni la dispoziție. Prin urmare, ne-ar uh, uh, conveni să avem mai mult timp la dispoziție. Și Sfânt, te-aș ruga să ne pui la dispoziție scrisoarea pe care ați trimis-o împreună cu alți raportori, comisiei și, de asemenea, răspunsul primi, prim, uh, primit. Da, sunt de acord cu colaborarea mai strânsă, de asemenea, transparență, crearea unui cod în ceea ce privește supravegherea. Sunt de acord cu unele dintre deciziile pe care ni le propuneți și anume consultarea care este necesară cu actori, cu societăți, uh, analiza de impact, de asemenea um, clarificarea rolului pe care autoritățile le au și, de asemenea, clarificarea puterilor Parlamentului European în domeniu. Sunt de acord în ceea ce, cu cele spuse de tine cu privire la excess safeguard clause, care nu ar trebui să fie folosită excesiv. Când mă gândesc la contracte, când mă gândesc la contracte, primul exemplu care mi-a venit în minte este acela că nu ar trebui să intri în necunoștință de cauză în respectivul uh, contract și același lucru trebuie să se aplice și în cazul acestei uh, clauze. Este important, este o garanție importantă, trebuie să avem uh, garanții fiscale. Lucrul acesta este vital, pentru că doar astfel putem, îi, putem proteja pe contribuabili, cei care ne-au trimis aici. persoana care ia o decizie în domeniul, în timpul unei crize, trebuie să fie cea care plătește efectele negative în cazul în care acestea uh, apar. Uh, cred însă că ideea raportorului a fost una bună, însă formularea poate nu a fost uh, cea mai bună. În ceea ce privește supravegherea transfrontalieră, cred că li s-au pus anumite cuvinte în gură aici. E clar, avem nevoie de o supraveghere transfrontalieră mai bună, însă aceasta trebuie să se desfășoare conform unui cadru juridic cât se poate de clar unele dintre lucrurile care au apărut în ESMA și în uh, EBA nu ar putea decât să genereze confuzii din punct de vedere juridic. juridic. Se sugerează ca autoritatea de supraveghere să fie capabilă uh, să implementeze prevederile directivelor uh, societăților individuale. Din câte știu eu, uh, directivele se aplică doar în, statel, în cazul statelor membre. Ei bine, astfel de um, elemente ambigue trebuie să fie eliminate. E clar că unele uh, Uh, unele agenții trebuie să să ia decizii clare, însă aceste decizii trebuie să fie luate pe baza unor, uh, unor legislații cât se poate declare. Uh, firmele, în ceea ce privește supravegherea și uh, uh, transfrontaliere, trebuie să, deci- să dețină informații cât se poate declare cu privire la aceste organisme, pentru că firmele nu trebuie să se confrunte cu diferite autorități de supraveghere în diferite momente și mă întreb de asemenea dacă există personalul necesar în cadrul acestor uh, agenții europene de supraveghere, personalul necesar pentru supravegherea tuturor societăților. Am aflat că supravegherea funcționează bine în cazul în care există o legătură strânsă între supraveghetor și societate. Uh, reprezentanții uh, um, autorităților trebuie să cunoască foarte bine piața pe care activează societățile uh, respective și tocmai de aceea consider că supraveghetorii naționali și colegiile naționale sunt cele mai potrivite pentru a-și uh, asuma această responsabilitate. Uh, în plus, trebuie să vorbim despre informații și confidențialitate. Spuneați într-un loc uh, din raportul dumneavoastră că din ce în ce mai multe informații trebuie să parvină publicului. Da, trebuie să găsim în mod evident uh, un echilibru între transparență și de asemenea confidențialitate. Unele firme cu siguranță ar fi îngrijorate în momentul în care informațiile în care în cazul în care ar ști că toate informațiile lor vor fi date publicității, bineînțeles, ca urmare a acestei temeri s-ar putea ca aceste societăți să nu fie la fel de generoase cu informațiile pe care le oferă uh, uh, agențiilor de supra, uh, supraveghere. Dacă nu avem o reglementare clară a agențiilor de reglementare și firme, s-ar putea să avem situații în care în unele dintre ele uh, în cazul uh, statelor mici, firmele vor fi mai dispuse să transmită informații uh, agențiilor naționale de supraveghere, însă vor fi reticente în a oferi uh, informații unui cerc mai larg de interesați. În, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește fondul acesta de soluționare. Mi se pare perfect această temă. Dacă am aplica modelul practicat în uh, Suedia, am, avea, am vorbit practic despre o sumă de 350 de miliarde de euro. Însă dacă e să creăm un astfel de fond, uh, trebuie să le, să le, trans- să le spunem cetățenilor ce înseamnă acest fond? Dumneavoastră spuneți că instituțiile care, vor, care generează sau pot genera criza trebuie să contribuie în crearea acestui fond. Care sunt aceste, aceste uh, instituții mai... Uh, asta pentru a fi cât mai clar. E vorba de instituțiile mari, e vorba despre instituțiile care practică anumite, anumite sau uh, folosesc anumite instrumente. Uh, vorbeați despre societățile care creează datori, datorii. Cum pot fi acestea garantate, datoriile garantate? Când vorbiți despre împărțirea poverii, este o, un lucru foarte important. Vorbeați despre asigurarea depozitelor și împărțirea proverilor în ceea ce privește depozitele. Care sunt depozitele care, la care vă referiți? Putem să uh, vorbim și despre uh, includerea activelor în această temă sau a venitului și care este tipul de venit la care vă referiți, cel brut, cel net, uh, etc. Știu că poate, poate că întrebările acestea sunt uh, oarecum frivole, însă în orice caz sunt întrebări esențiale și vizează sume enorme de de bani. Cred că dacă vom încerca să oferim răspunsuri la toate aceste întrebări în acest document, nu facem decât să distrugem uh, practic toată dezbaterea privind ar- arhitectura de supraveghere a sistemului uh, bancar. Cred că acum această arhitectură trebuie să fie pusă cât mai rapid pe uh, tapet pentru că posibilitatea pe care o avem la dispoziție este cea mai potrivită. Mulțumesc, Sanchez, ați făcut semn din nou. Doriți să spuneți ceva în legătură cu Autoritatea Bancară Europeană? Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-l felicit în primul rând pe domnul Margaio pentru propunerea domniei sale, pentru raportul elaborat. Co-legislația are nevoie de dialog și în Parlament trebuie să avem o voce unitară. Umberto Eco spunea că trebuie să fii ambițios dacă vrei să fii realist. Asta trebuie să facem și noi în Parlament. E prima inițiativă de supraveghere transnațională în lume. Suntem liderii Uh, mondiali în servicii financiare, suntem cea mai fiabilă piață. Finanțas contribuyen realmente a que exista una economia Trebuie să ne asigurăm că economia noastră este sustenabilă și că toate aceste lucruri sunt făcute în acest scop. Avem nevoie de un sistem european de supraveghere. Trebuie să fie un sistem care trebuie să aibă definite elementele sale cheie, trebuie să aibă legitimitate, trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Basel, bazată pe insolvență și securitate. Avem nevoie de principii clare, apoi în al doilea rând trebuie să fie consecventă și coerentă și trebuie să ajungem la un echilibru între funcționarea pieței interne și principiul subsidiarității. sino que me refiero también al propio ámbito de... Mă refer aici și la sectorul public și la entitățile financiare. Sistemul nostru trebuie să fie unul progresiv și să fie capabil să se dezvolte. Eh, trebuie să fie un sistem european și orizontal. Trebuie să afecteze toate autoritățile sau, mai exact, toate autoritățile de supraveghere nu trebuie să fie un club al marilor autorități, trebuie să fie orizontal în natură, repet, și toate autoritățile trebuie să fie implicate în acest proces. Și sarcinile ar trebui distribuite în baza procedurilor adecvate. Proceduri naționale, colegii de autorități de supraveghere, despre asta vorbim ca proceduri. Trebuie să fie vorba de un sistem integrat. Se discută despre supraveghere micro și macro, însă ideea este că trebuie să analizăm integrarea mai uh, profundă între diferitele autorități. Trebuie să fie un sistem bazat pe prudență, standardele esențiale pentru elaborarea legislației sunt uh, importante, însă trebuie să avem uh, aici în vedere și standardele prudențiale. Și cred că acest lucru ne-ar permite că în momentul în care avem de-a face cu supraveghere macro și avem avertizmente timpurii, să traducem, ca să spun așa, aceste avertizmente în ceva concret și trebuie să facem acest sistem să funcționeze în baza acestor elemente la nivel european. Avem o abordare și avem nevoie de o abordare generalizată și aceste organisme care se ocupă de riscul sistemic trebuie să analizeze avertismentele acestea timpurii, dar și riscul transfrontalier ca să poată lua măsurile necesare la momentul potrivit băncile sunt importante și în companiile care au datorii mari trebuie să existe obligații de a raporta, de a dezvălui informații, pentru că asta ține de risc pentru întregul sistem financiar. În ceea ce privește supravegherea, autoritățile ar trebui să fie mai independente și ar trebui să consolidăm această dimensiune. Autoritățile naționale ca membre ale sistemului european poate că dispun de aceleași prerogative ar trebui să-și coordoneze eforturile. De una supervision tehnică trebuie să treacă dincolo de supravegherea clasică și să se apropie de supravegherea prudențială. Sunt de acord cu încercarea noastră de a evita externalizarea către alte părți ale economiei sau contribuabili. Nu e vorba de un element teoretic, trecem în timp real prin această criză și multe părți ale sistemului au fost susținute în urma sprijinului primit, a ajutorului primit. los enfermos, yo creo que es mejor mantenerlos vivos y Cred că este mai bine să păstrăm aceste entități la suprafață, nu să le lăsăm să moară. Nu am face acest lucru nici într-un spital, nu o vom face nici aici pentru că acest lucru ar fi în beneficiul societății în întregimea sa. Deci, trebuie să ne gândim în continuare la aceste aspecte, repet, nu protejăm doar statele aici, sistemul financiar trebuie să își suporte propriile costuri. avem nevoie de un sistem deschis care să includă diferiții actori interesați nu doar organismele mari trebuie luate în, în considerare. E vorba de dimensiuni diferite ale companiilor și avem nevoie de o supraveghere pan-europeană în domeniul financiar. Nu avem nevoie de un sistem centralizat, ci mai degrabă de un sistem integrat, de o alternativă ambițioasă care să ne permită să răspundem la întrebările pe care le-a ridicat această criză. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să-i mulțumesc echipei de raportori pentru prezentările pe care ni le-au făcut. Bineînțeles că există diferențe între aceste rapoarte, însă mesajul final este clar, trebuie să consolidăm piața internă în Europa, avem o piață internă pentru servicii financiare, pentru asta ne luptăm și în urma unei crize trebuie să ajungem la abordarea europeană. Echipa de raportori ajunge și la concluzii și una dintre concluzii este că dacă vrem să ajungem să ieșim la lumină, trebuie să ne asigurăm că contribuabilul este eliberat de plățile foarte mari care trebuie făcute din bugetele statelor membre pentru a face sistemul funcțional, pentru că aceasta este o măsură europeană. Sunt de acord și cu doamna Ford. Nu este atât de simplu să pui pe hârtie în câteva fraze o lege. Însă Mă adresez raportorilor, le cer să supună Consiliul la presiune pentru a ne asigura că mergem pe calea cea bună și Parlamentul, presupunem, are acest rol. Am, am auzit uh, cuvinte frumoase din partea domnului Giggold în legătură cu colaborarea dintre Nord și Sud, însă trebuie să existe colaborare și de la stânga la dreapta și invers, să avem astfel o poziție solidă în următoarele negocieri. Și sper că în acest sens, Consiliul va depune toate eforturile necesare. Aș dori să mai insist asupra anumitor aspecte, mai în detaliu. În primul rând, uh, compromisul în general, compromisul înaintat de Consiliu. E bine, există tot felul de proceduri care au fost sugerate, Există tot felul de situații în care Consiliul uh, pretinde că statele membre vor avea ultimul cuvânt. Însă Autoritatea Europeană de Supraveghere trebuie să fie creată ca atare și să aibă putere, pentru că în momentul unei crize avem nevoie de asta și trebuie să sprijinim întru totul ceea ce spun raportorii în legătură cu fermitatea, tăria, puterea pe care trebuie să o aibă astfel de autoritate. Când vorbim despre existența unei astfel de supraveghere, acest lucru este important și același lucru este valabil și în privința standardelor tehnice. În legătură cu măsurile care trebuie luate în măsuri de, în situații de urgență, în temeiul articolului 10, sunt mai mult sau mai puțin de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu Comitetul pe Riscuri Sistemice. Am însă îngrijorări și ca raportor din umbră în legătură cu raportul referitor la valori mobiliare și piețe, ei bine, cred că aici sectorul bancar va avea un cuvânt greu de spus. Trebuie ca și alte sectoare de pe piața financiară să aibă ceva de spus. Astea erau lucrurile pe care vreau să le spun. Uitându-mă la domnul Giggles, îmi dau seama că mai am trei comentarii. Unul dintre punctele asupra căruia pot ajunge la un consens complet cu domnul Giggle este cel care vizează eliberarea fiscală Acest aspect este inclus în uh, compromisul Consiliului și cred că put, uh, domnul Ghigel spune că îl putem uh, proteja astfel pe cetățeni. Cetățenii europeni, Regatul Unit și diferitele state membre cred că vor să se protejeze pe ele mai degrabă. Sunt, discu- sunt uh, să accepte acest sistem, însă asta ne arată faptul că nu sunt de acord, de fapt, cu uh, autoritatea de supraveghere europeană. Prin urmare, sunt de acord cu extinderea cât mai mult a, a, a sistemului în sine, a clauzei în sine. Poate că ar trebui să ne adresăm serviciului juridic pentru a afla ce este necesar din punct de vedere juridic. Trebuie să studiem tratatul, asta pentru a vedea ce înseamnă această clauză fiscală care sunt cerințele minime care trebuie să fie puse în vigoare și ca membru al Parlamentului voi fi de acord cu uh, soluțiile care vor fi prezentate. În ceea ce privește interzicerea anumitor uh, produse specifice. Îmi dau seama că domnul Giggles chiar merge mai departe în ceea ce privește uh, Uh, în ceea ce privește uh, capacitățile ESA în acest domeniu, eu personal mă întreb dacă nu facem prea mulți uh, pași aici, dacă nu suntem mult prea ambițioși. Același lucru se întâmplă în cazul uh, Uh, procedurilor care uh, fac obiectul practic punerii în uh, implementării anumitor reguli în vigoare. Bineînțeles, există anumite consecințe care trebuie să fie trase în cazul în care aceste reglementări nu sunt implementate așa cum trebuie. Trebuie însă, doamnă, doamnă președinte, oare chiar trebuie să ne adresăm tribunalelor naționale în cazul în care aceste deficite se înregistrează? Pentru că mă întreb dacă asta ar fi cea mai bună bună idee. De asemenea, doamnă președinte, sunt de acord cu colegii care spun că Parlamentul European și Consiliul uh, trebuie să fie pe la același nivel, nu doar în, cea, în domeniul acesta al producerii actelor legislative, ci și în ceea ce privește domeniul implementării. Cu siguranță Consiliul va încerca să acumuleze cât mai multe puteri și noi, Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că strigăm cel puțin la fel de tare ca și Parlamentul, ca și Consiliul. Stimați colegi, cred că trebuie să urmărim situația. Uh, pornind uh, de la ceea ce am spus inițial și anume faptul că recomandarea uh, Consiliului conține prea multe posibilități de um, atac, cred că trebuie să discutăm cât se poate de clar. Doamna președinte, vă mulțumesc. Trecem la domnul Mendes de Vigo, care este raportorul din partea AFCO. Cred că domnia sa poate să intervine în momentul de față les confieso a ustedes que cuando la comisión de asuntos constitucionales me mandató para hacer un informe sobre Vă mulțumesc atunci când Comisia AFCO mi-a cerut să redactez rapoartele în legătură cu cele trei autorități de micro și macro raportare, mi s-a părut destul de uh, dificil pentru că această legislație este extrem de complexă. a fost și un lucru destul de complicat pentru că am văzut felul în care, direcția în care mergea legislația. Propunerea de la Rozier a reprezentat un minim și comisia a dilu- diluat până și aceste propuneri și după aceea Consiliul a diluat propunerea comisiei. M-a preocupat acest lucru pentru că Parlamentul va continua procesul de diluare. Este un moment cheie, Lisabona intră în vigoare și trebuie să schimbăm direcția. Nu avem putere de codecizie, însă avem un rol. Avem puteri egale cu Consiliul, care reprezintă interesele statelor membre, însă suntem pe picior de egalitate așa încât uh, m-a preocupat uh, ceea ce am auzit de la raportori și de la raportorii, raportorii din umbră. Însă se pare că sunteți totuși de acord. Nimeni nu spune nimic foarte diferit, radical. Avem nevoie de supraveghere europeană în cadrul tratatelor, Trebuie să acordăm putere autorităților de supraveghere și nu vrem să creăm uh, fonduri fără fond. Cu alte cuvinte, răspunsul politic al Comisiei la această legislație este uh, direcția corectă. <clears throat> Am examinat diversele detalii și în AFCO privim același lucru. Există un proiect de aviz cu forme specifice și nu voi intra în detalii pentru că sunt sigur că sunteți conștienți însă de aceste tematici. Însă mesajul politic către Parlament și către lume este unul critic. De aceea vă rog să rămâneți pe aceeași linie și anume că există o propunere a Comisiei și vrem să mergem mai departe, să reglementăm lucrurile corect. Consiliul a spus ceea ce vrea să facă. Haideți să spunem noi ce vrem să facem, ce ni se pare nouă că este esențial în Europa. Ceea ce vrem noi să aducem în beneficiul uh, sectorului financiar european. la rapoartele micro și macroeconomice, eh, ați procedat corect. Eu v-aș ruga să continuați pe aceleași linii. Văd că ne apropiem de un consens, văd că propunerile sunt similare în mare. Este vorba de o problematică esențială pentru Parlament acum când intrăm în noile atribuții. și trebuie să dăm dovadă că putem legifera împreună. Vă mulțumesc, domnule De Vigo, încă nu am ajuns nici la jumătatea eh, listei și toată lumea este raportor sau raportor din umbră. Urmează domnul Udo Bulman. Dankeschön, als eh, coordinator. Vă mulțumesc în calitate de coordonator al socialiștilor în cadrul acestui, acestei comisii. Vreau să felicit, să-i felicit pe cei doi raportori ai noștri pentru rapoartele excelente. Însă nu vreau să-i felicit doar pe raportorii din cadrul grupului nostru parlamentar, ci vreau să-i felicit pe toți ceilalți uh, raportori. Și asta pentru că, după părerea mea, modul în care raportorii își asumă această responsabilitate uh, este vorba aici de un proiect deosebit de complex și de asemenea foarte important, așadar mi se pare că atitudinea lor este una exemplară și aceasta este calea care, practic, cel puțin sperăm să garanteze succesul nostru în ceea ce privește problema Turner. Dacă către domnul Margalio. Cred că, pornind de la criza financiară cu care în continuare ne confruntăm, cred că asta este cea mai importantă în întrebare. Avem uh, mai multe opțiuni. Fie întărim statele naționale astfel încât statele naționale să poată acționa, fie întărim Uniunea Europeană. Pentru mine răspunsul este clar. Dacă nu dorim să renunțăm la piața comună, trebuie să întărim Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea pornesc de la această premisă în toate considerațiile mele. Însă, în al doilea rând, și acum vreau să-l citesc pe domnul Skinner în ceea ce privește sistemul lui de echilibrat, uh, Uh, Uniunea Europeană poate reglementa atâta timp cât înțelege piețele naționale. Trebuie să înțelegem piețele și actorii naționali. Trebuie să putem uh, în, simți toate nuanțele, pentru că doar astfel Uniunea Europeană poate să fie mai puternică. Dați-mi să, voie să spun uh, ceva foarte important pentru negocierile uh, ulterioare. S-a vorbit despre fondul uh, de soluționare, necesitatea de a crea fonduri la nivel european. Dacă la finele situației, la finele discuțiilor vrem ca actorii care au gestionat totul bine, precum casele de economii din uh, statul meu, majoritatea băncilor com, uh, populare. Dacă așadar acești actori, actori trebuie să renunțe la fondurile lor de securitate pentru a-i uh, finanța pe cei care au făcut greșeli la nivel european, Uh, pe cei care și-au asumat prea multe riscuri, așadar dacă îi, uh, îi forțăm pe acești actori buni să renunțe la calitatea serviciilor lor, uh, cu siguranță nu vom obține rezultatele pe care ni le dorim la nivel european. Tocmai de aceea, în momentul în care se spune că în momentul în care Antonin Sanchez spune că avem nevoie de o evaluare a tuturor actorilor, aceasta este premisa cea mai uh, clară. Da, avem nevoie de integrare, dar de asemenea de înțelegere. Pentru că trebuie în același timp să uh, sporim integrarea europeană, dar de asemenea trebuie să creăm reglementări potrivite pentru acele unități care în continuare vor rămâne unități naționale. Trebuie să facem diferențieri clare în funcție de profilul de risc. Uh, acesta mi se pare, aceasta mi se pare calea cea mai bună de soluționare a tuturor problematicilor care în continuare rămân sub semnul întrebării în cadrul rapoartelor. Vreau ca această activitate să continue pentru că, după părerea mea, este una care va da efectele scontate. În calitate de raportor din umbră pentru CRIS, Vreau să o felicit pe doamna Gular pentru uh, proiectul domniei sale de raport. Cred că a reușit să elimine toate nuanțele mai vagi cu privire la uh, aceste aspecte puse în discuție în raportul dumneai. Avem nevoie de o reglementare în mod evident mai bun, mai bună. Trebuie, uh, se, sunt integrați toți uh, actorii, chiar dacă ei nu sunt, uh, chiar dacă aceștia nu sunt bănci uh, centrale, adică punem în a, a, sub supraveghere toți cei care oferă servicii financiare, uh, pe toți cei care servicii uh, acordă servicii financiare. Mi se pare că acest lucru este cât se poate de corect și, de asemenea, cred că avem nevoie de o, un element dinamic în momentul în care discutăm tot spre exemplu, controlul democratic, rolul uh, Parlamentului European, toate aceste uh, și toate aceste uh, premise sunt sprijinite de mine. De asemenea, rămâne vagă identitatea celor care trebuie să tragă semnalul de al alarmă și de asemenea cine cu privire la uh, autoritatea care trebuie să ia o decizie în momentul în care sunt uh, trase aceste semnale de alarmă cu privire la risc. Trebuie să activăm atât pe plan micro cât și pe uh, plan macro în ceea ce privește obligativitatea deciziilor mi-aș dori să cooperăm pe această temă, însă, pe ansamblu, cred că acțiunile noastre, eforturile noastre merg pe calea cea bună. Ian uh, Epping. Vă mulțumesc, Ian Epping. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva întrebări în legătură cu raportul doamnei Gular comitetul referitor la riscul sistemic. Doresc să o felicit. Sunt de acord cu structura pe care a ales-o doamna Gular pentru a se concentra pe acest comitet și felul în care a construit documentul în jurul Băncii Centrale Europene, singura instituție care în caz de criză ar trebui să definească ceea ce trebuie făcut. Există o discuție în Statele Unite ale Americii în legătură cu ce ar trebui să facă. Se credea că Fed ar trebui să fie pilonul central al acestei uh, acțiuni, însă au pierdut uh, majoritatea din Senat și se pare că va exista un fel de comitet de autorități de reglementare, deci un cu totul alt concept care nu va fi centrat în urma uh, băncii rezervei federale, ci în urma unui comitet de o altă natură. Trebuie să vedem cum putem crea un sistem care să poată comunica cu toți ceilalți actori, ca să nu existe obiective diferite. În ceea ce privește felul în care putem crea acest comitet, avem o oportunitate. Dacă dorim să extindem comitetul uh, inițial la 67 de membri, deja avem un număr destul de mare. Dacă ne uităm la toți membrii care vor participa la Uh, comitetul director de pilotaj, la cei nouă experți care vor fi incluși în comitetul științific și aici avem nevoie nevoie de... și aici vorbim despre un număr mare, vom avea peste 70 de oameni. Nu trebuie să creăm probleme prin birocrație excesivă. Citesc cartea domnului Paulson acum, fostul ministru de finanțe al uh, Statelor Unite, se spune că în timpul unei perioade foarte scurte se pot dezvolta, pot apărea diferite probleme. Managerii, administratorii sistemului au responsabilitatea de a ajunge la o soluție, însă nicio bancă nu va da un telefon ministrului de finanță să-i spună ne confruntăm cu un risc sistemic. Vor încerca să acopere acest lucru odată ce ajunge la suprafață. Înseamnă că există o operațiune imensă de vânzare în lipsă care are loc și soluția trebuie rezolvată rapid. Și au loc întâlniri interminabile, încercăm să se obțină încer- încearcă să se obțină părere din diferite locuri, banca și secretul să va fi îngropată, ca să zic așa. Însă trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de un sistem flexibil care trebuie să reacționeze foarte repede. Să ne uităm la Deutsche Bank și la dimensiunea unei astfel de bănci. Ne vom afla în probleme mari dacă nu reacționăm rapid într-o criză suficient de gravă și nu cred că o astfel de structură ne va permite să reacționăm atât de repede. Am o problemă cu Advisory Scientific Committee, comitet consultativ științific. Ce mai înseamnă științific în zilele noastre până la urmă? Mi s-a părut întotdeauna, mi s-a spus că economia este o știință exactă. În ultimii ani mi-am dat seama că nu este adevărat deloc. Deci dimensiunea științifică nu se poate defini ușor, nu o pot identifica cel puțin foarte ușor. Există multe erori, multe greșeli posibile și cred că cuvântul scientific, științific, este deplasat poate în franceză, înseamnă altceva. Când e vorba de recomandări, avertismente, cred că acest comitet are multe prerogative și dacă ne uităm la riscul sistemic care apare la suprafață, atunci avem de-a face cu un avertisment, cu o recomandare, însă ne-am putea întreba dacă acest comitet nu ar trebui să aibă mai multe prerogative pe o perioadă mai scurtă pentru a putea acționa. Analizând distribuirea sarcinilor între acest comitet și cele trei autorități, acest lucru este și el important. Cele trei autorități au și ele puterea de a lua hotărâri individuale și de a acționa rapid. Însă Comitetul Paris Sistemic nu dispune de această prerogativă. Nu știu cine uh, a creat uh, această formulare referitoare la abordarea comitetului și la abordarea celor trei autorități. Ar fi bine ca acest comitet să aibă puterea de a lua hotărâri rapide. Comitetul trebuie să aibă și personalitate juridică ca să poată lua aceste hotărâri. Până atunci nu va putea să o facă. Ați văzut în raport, se face recomandarea ca um, acest comitet să hotărească singur dacă acest lucru va rămâne sau nu confidențial, se menționează în considerente. Și se spune că Parlamentul European și alte instituții vor trebui să fie informate dacă se face o recomandare, ceea ce înseamnă că Parlamentul European și alte instituții vor trebui informate dacă recomandarea este confidențială. Avem așadar o recomandare care explică ceva confidențial, dar care trebuie să fie transmisă tuturor instituțiilor, tuturor organismelor, însă informația poate să ajungă la cine nu trebuie și se pot crea probleme într-un timp foarte scurt. Trebuie să explicăm clar în raport cum vor funcționa lucrurile în practică și ce înseamnă confidențial. Ce înseamnă confidențialitatea pentru un fond de pensii, o bancă mare, o companie de asigurări mare? Asta înseamnă că dacă există o problemă, problema va fi îngropată rapid. Dacă ne uităm la clauza de reexaminare, și perioada menționată de comisie a fost de trei ani, e bine, eu cred că această perioadă de revizuire ar trebui să fie de doi ani. Nu știu dacă uh, lucrurile vor funcționa bine sau nu, pentru că dacă avem o mașină, vom construi milioane de mașini, știm dacă mașina merge bine înainte să se conducă mașina pentru prima dată de cineva. Însă cu acest sistem nu știm sigur nimic. Se poate ca sistemul pentru evaluarea riscurilor să aibă riscuri inerente. Și sugerez ca această clauză de revizuire să fie redusă la doi ani, pentru că dacă există lucruri care nu funcționează, să putem să soluționăm problema rapid înainte de prăbușirea întregului sistem. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Pablo. Presidenta, cred că estamos todos de acuerdo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că suntem cu toții de acord că actuala criză financiară a clarificat faptul că serviciile financiare nu sunt reglementate corect. Parlamentul spune acest lucru deja de mult timp și acum avem datoria și responsabilitatea de a acorda soluțiile pe care le cer cetățenii și sunt de acord cu acest lucru. Patru grupuri din Parlament au spus că vrem să mergem mai departe decât Comisia și Consiliul. Sunt de acord cu domnul Sanchez Prezedo. Trebuie să fim ambițioși. Ca raportor din umbră pentru autoritatea pentru pensii și risc ocupațional. Cred că raportul Garcia Margaio este un text ambițios care sugerează soluțiile corecte pentru a evita o nouă criză. Trebuie să avem o abordare europeană și nu 27 de sisteme de supraveghere naționale. Și nu vrem instituții europene care să fie prea mari pentru a falimenta. Instituții al căror colaps ar aduce la un risc sistemic pentru întreaga piață financiară. Trebuie să învățăm din criză și trebuie să reacționăm nu prin câteva ajustări mici aici și acolo, ci cu o autoritate europeană uh, cu puteri stricte care să aibă un rol de broker și care să adopte decizii obligatorii acolo unde autoritățile naționale de supraveghere nu pot cădea de acord. Este vorba și de instituțiile financiare ale, că, al căror colaps ar putea să pună în primejdie fiabilitatea sistemului. Această autoritate ar trebui să aibă puterea de a lua decizii adresate autorităților de supraveghere naționale care să se conformeze cu legislația europeană, europeană în caz de urgență. De asemenea, trebuie să poată să armonizeze regulile pentru servicii financiare, uh, un set de reguli care să garanteze protecția deponenților și investitorilor din Uniunea Europeană. De, a, asemenea, atunci când punem, punem bazele acestui sistem de uh, supraveghere financiară, avem nevoie de un fond de protecție europeană, după cum a fost propus de Jose Manuel, ceea ce înseamnă că deponenții și investitorii po- pot să fie compensați atunci când instituțiile uh, ajung în, în criză. Trebuie să garantăm reguli egale pentru toți și să răspundem eficient în cazul unei or, oricărei crize financiare. Se critică anumite propuneri, unii cred că acestea merg prea departe. Însă problemele majore necesită soluții majore și doar așa putem înainta în proiectul european. De aceea vă rog să fim ambițioși în drumul nostru înainte. Vă mulțumesc! Vă voi spune numele celor care așteaptă să ia cuvântul. Keller, Mrs. Lulling, uh, Mr. Lambert, Mr. Smith and Mr. Tremosa, who wants to come back, I imagine, on Omnibus. Și domnul Tremosa, care vrea să intervine pe Omnibus 1. Aceștia sunt raportorii și raportorii din urmă, umbră. S-ar putea să nu mai avem timp pentru răspunsurile raportorilor de fond. Uh, va trebui să vedem care va fi situația. Domnul Clut, Jorgen. Ähm, S-au spus deja foarte multe, prin urmare nu vreau să repet totul. Vreau doar să accentuez doar câteva aspecte importante pentru noi. Salutăm faptul că va exista o autoritate de supraveghere bancară mult mai puternică. De asemenea, supravegherea agențiilor de rating ni se pare rațională. Sperăm că pe calea aceasta vom reuși să limităm riscurile. Însă avem și câteva critici. În parte au fost deja menționate. Supravegherea uh, bancară, cea asigurărilor, etc., uh, nu trebuie să fie atât de diseminată, nu trebuie să existe această fragmentare. Mi se pare că această arhitectură nu este cea mai reușită. În ceea ce privește transparența și instra, intransparență, lipsă de transparență, după părerea noastră, avem nevoie de un grad cât mai înalt de transparență în acest domeniu. Asta înseamnă că toate datele cu privire la confidențialitate ne creează probleme și noi ne-am dorit ca transparența să fie una cât se poate de bine fundamentată și să fie una generală, pentru că asta este obiectivul nostru. Ne dorim să facem un pas înainte, ne dorim să atingem anumite obiective, iar această, aceste limite în ceea ce privește transparența nu ne ajută să ne atingem obiectivele. Un alt aspect se referă la Consiliul de Administrație a acestui uh, Consiliu European de evaluarea riscurilor. După părerea mea, nu ar fi rău să integrăm aici și puțină expertiză din afară, să integrăm, de exemplu, sindicatele sau altele grup, alte grupe sociale care sunt uh, relevante din acest punct de vedere și, de asemenea, nu suntem uh, sau deplângem faptul că Parlamentul European nu are toate drepturile pe care ar trebui să le aibă în ceea ce privește crearea acestor uh, piese de legislație. Lucrul acesta trebuie să fie accentuat. Uh, cam atât. Uh, nu are rost să mai repet cele spuse. Există deja mulți alți vorbitori care așteaptă rândul. Mulțumesc, Gianni Pitella. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat intervenția colegilor raportori care provin din zone geografice diferite și se situează pe părți diferite ale spectrului uh, politic. Însă a existat aproape un consens, ceea ce este extraordinar din punct de vedere politic și vom insista să continue să existe această armonie și în viitor. Căci obiectivul nostru final este să punem accentul pe rolul nostru în procesul de co-decizie. deci rolul nostru de colegiuitor. Nu putem să avem un rol mai puțin important decât al Consiliului. Și Consiliul a apărat uh, o poziție superficială din punctul meu pe acest punct. Revin asupra raportului Giggold. Din toate punctele de vedere, e vorba de un text ambițios, mai ales când e vorba de a încerca să lipim o sparte de Consiliu. Câteva întrebări, elemente de perplexitate în legătură cu componența acestor consilii de administrare a autorităților. Nimeni nu a vorbit despre asta, însă eu aș dori să revin asupra acestor famoase boards, consilii de administrație. Componența este aceeași cu a consiliilor de nivelul 3, pe care aceste autorități sunt menite a le înlocui prin reprezentanți uh, care reglementează la nivel național, ceea ce este o contradicție în ceea ce privește reformele, de fapt, pentru că am încercat, am văzut să vedem ce au făcut aceste comitete în trecut pentru a încerca să rezolve situația reglementării. Ar trebui să schimbăm componența acestor consilii de administrație. Trebuie să existe un echilibru, să trimitem acolo oameni care nu au această legătură de fidelitate națională și care să aibă mai mult curaj, mai multă îndrăzneală. De altfel, asta spune și raportul de la Rozier. Voi trece rapid și peste celelalte puncte ale raportului, însă trebuie să răgim domeniul de aplicare. Același lucru este valabil și pentru directiva referitor la dreptul acționarilor și antireciclare. În ceea ce privește rolul de observator al autorităților, uh, nu sunt de acord uh, cu ce a spus Comisia, rolul acestora trebuie să fie proactiv. În ceea ce privește situațiile de urgență, decizia trebuie luată direct de autoritate. Articolul 12, alinatul 5, uh, este important. Într-adevăr, trebuie să avem un fond de protecție financiară. O idee interesantă, însă, cui se adresează acest fond? Instituțiilor bancare, depozitarilor, pentru că nu e același lucru până la urmă. Și problema salvgardării. E vorba de amendamentul 100, unde ideea este să se clarifice o definiție prea slabă. Acestea fiind spuse, cred că aplicarea acestei clauze de salvgardare trebuie să fie practic exclusă din text. Pentru ESMA, deciziile de urgență nu au efect asupra suveranității bugetare a statului. Deci această definiție trebuie din start să fie exclusă din clauza aceea referitoare la salvgardare. Deci, eu vorbesc mult despre instrumentele financiare derivate aici în Parlament. Comisia uh, lucrează mult pe marginea acestor instrumente financiare derivate. Eu cred că ESMA ar trebui să se ocupe de acest lucru și nu autoritățile naționale. Astrid, dai cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi vorbi ca raportor din umbră în legătură cu Comitetul European privind uh, riscurile sistemice îmi cer scuze față de doamna raportor. A trebuit să votez timp de mai mult o oră în Comisia FEM pe marginea raportului foarte controversat în legătură cu protecția maternității. Iată de ce nu am putut să fiu prezent aici. Însă pot să-i asigur pe toți bărbații de aici care sunt pe cale să procreeze, pentru că vor avea dreptul la un concediu de paternitate Deci înregistrăm progrese din acest punct de vedere. Acestea fiind spuse, aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca sa. atât ambițioasă cât și de calitate. Doamnă Gular, mă bucur să lucrez împreună cu dumneavoastră și împreună cu ceilalți raportori din umbră dorim să ajungem la un bun compromis și să facem din acest Comitet European privind riscul sistemic un pilon fundamental al supravegherii europene de mâine. În ceea ce privește nevoia de a avea un astfel de comitet, în ceea ce privește nevoia de a avea o instituție de supraveghere macroprudențială pentru întregul Uniunii Europene, dezbaterea este închisă Din fericire, nimeni nu pune sub semnul întrebării crearea unui astfel de comitet și fiecare acceptă noua structură de supraveghere menționată de grupul de la Rozier. Trebuie să ne axăm acum asupra întrebării cum. Cum să facem pentru ca acest comitet să răspundă cât mai bine la provocările cu care se va confrunta, cum să facem pentru ca acest comitet să funcționeze cât mai eficient în activitatea de zi cu zi. Nu doresc să mă axez acum pe poziții bine determinate și definite, pentru că mi se pare important să cântărim argumentele pro și contra care stau la baza anumitor uh, propuneri ale doamnei raportor, însă, în general, consider că ar fi folositor ca înainte să trecem la detalii, să ne axăm pe o discuție principială. În principiu, preferința mea în ceea ce privește componența acestui comitet ar fi să avem ceva oarecum restrâns. Trebuie să evităm ca să nu dorim să mulțumim chiar pe toată lumea și capra și varza și astfel uh, din această dorință să ajungem să creăm un monstru birocratic care nu va putea să funcționeze eficient. Am temeri în acest sens și știu prea bine că ar trebui să nu creăm un comitet monolitic care să fie compus din persoane care gândesc toate la fel. Este important să existe acolo specialiști din ansamblul sectorului financiar care să-și exprime poziții, să-și exprime părerile. Însă trebuie să ne gândim că acest comitet european trebuie să funcționeze în mod eficient pentru a dispune de cele mai bune recomandări posibile. Este o condiție sine qua non din punctul meu de vedere și buna guvernanță acestui comitet trebuie asigurată. O a doua chestiune vizează rolul Băncii Centrale Europene și sistemul european de bănci centrale în legătură cu sistemul propus de grupul de la Rozier, vom dispune de o supraveghere descentralizată, puternic. Cele trei noi agenții vor supraveghea cei care reglementează piața la nivel național, instituția supravegherii macroprudențiale, pe de altă parte, îi dă o posibilitate de alegere băncii centrale europene. Este oare justificat acest lucru? Eu cred că da. Banca Centrală Europeană, trebuie să recunoaștem acest lucru, este mai puternică din anii de criză pe care tocmai am traversat. Am spus asta aici uh, de mai multe ori, am spus-o domnului Trichet. Nu am aceleași certitudini în legătură cu succesorul său. Vreau să spun că datorăm multe băncii centrale europene Banca Centrală Europeană a trecut prin botezul de foc și a demonstrat că este capabilă să îndeplinească și alte mari misiuni în viitor, spre mulțumirea noastră a tuturor. E vorba de o instituție care și-a demonstrat profesionalismul. Banca Centrală Europeană este așadar demnă de încredere și cred că acest lucru trebuie spus clar și răspicat. Însă rolul central acordat Băncii Centrale Europene este justificat și de faptul că este important să dispunem de un element de integrare în comparație cu structurile și interesele naționale. Sper din tot sufletul că sistemul și sistemele pe care dorim să le creăm se va ridica la înălțimea mizei Însă trebuie să recunoaștem cu toții că supravegherea, supravegherea europeană de mâine nu se va baza pe un mecanism simplu. Trebuie așadar să construim pe fundamente solide și nu să încurajăm existența unor elemente centrifuge. A acorda un rol central băncii centrale europene este o alegere asupra care ne-am aplecat timp de mult multă vreme. Doamna Gular a emis o propunere în legătură cu președintele Comitetului privind riscul sistemic, care ar trebui să fie președintele Băncii Centrale Europene. S-au sugerat și anumite sedii centrale ale comitetului. Uh, sediul va fi stabilit la Frankfurt. De ce nu? Ne putem gândi la această posibilitate. Însă se pot face și alte propuneri și eu sunt gata să discut împreună cu colegii din grupul meu pe marginea acestor propuneri, cu colegii din grupul meu și cu alți uh, raportori din umbra. Un ultim cuvânt, doamna președinte, în legătură cu ambiția care stă la baza textului și la baza altor regulamente care vizează supravegherea financiară, supravegherea financiară în Europa. Cred că Parlamentul European este cel care trebuie să meargă mai departe mai departe decât a făcut-o Consiliul în acest domeniu. Sistemul pe care îl construim este fără îndoială unul care trebuie să evolueze în următorii ani. Avem nevoie de mai multă integrare, aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm, trebuie să ținem cont de acest lucru în timpul lucrărilor noastre, căci în mod evident nu batem în acest moment niciun fel de text în piatră, asta e clar. Mulțumesc. Uh, Lambert. Mulțumesc, Filip Lambert. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Trei puncte rapide. În primul rând, pentru a răspunde lui Vicky în legătură cu necesitatea supraveghetorilor să cunoască foarte bine piața și să ajungă la un centru de gravitație. Eh, bineînțeles că trebuie să cunoască piața, dar nu prea bine. În sensul că eu vin dintr-o țară mică, unde fiecare își cunoaște vecinul, inclusiv reglementatorul care cunoaște pe toată lumea din sectorul bancar și nu au eh, prevăzut nimic eh, greșit la Fortis a fost o bancă care a avut un impact sistemic și reglementatorul era la 5 mm de această bancă și nu și-a dat seama de nimic sau nu a vrut să facă nimic pentru că erau cu toții prieteni buni. Eu cred că avem nevoie de puțină distanță. Vin dintr-o companie multinațională și auditul corporal, uh, corporatist, uh, era făcut de oameni de departe. Și toată lumea uh, se temea de aceștia pentru că ei sunt uh, departe. Nu trebuie să existe o asemenea apropiere pentru că aceasta duce la consangvinitate și la, de, la o lipsă de acționa, de acțiune. Centrul de gravitație al supravegherii trebuie să fie uh, este acum național și trebuie să-l mutăm. Nu să-l facem complet transnațional sau european, însă avem modalități de a înaintea spre o distanță sănătoasă între supraveghetori și cei supravegheați. În al doilea rând, domnul fortman Col, în legătură cu uh, produsele, cu interzicerea anum anumitor produse. În primul rând, s-ar putea spune că limităm libertatea actorilor. Însă, haideți să vedem uh, lanțul alimentar și produsele chimice. Uh, Uh, interzicem anumite produse alimentare pentru că nu vrem ca consumatorii să uh, ingereze produse toxice. Și acum știm că există produse financiare to- toxice și nu mi se pare nimic greșit în interzicerea anumitor produse. Al doilea argument este că avem nevo- nevoie de creativitate financiară pentru că acest lucru susține piața. Cred că fiecare dintre noi am auzit acest argument de sute de ori și v-aș întreba dacă cineva a primit o demonstrație uh, bazată pe date a acestei afirmații. Dincolo de această afirmație că ajută la buna funcționare a pieței, a doua parte lipsește și partea următoare. Pe de altă parte, avem dovezi că anumite produse în loc să facă piața să, să funcționeze bine, distrug abilitatea piețelor de a funcționa. Și de aceea, cred că dacă vrem să avem politici bazate pe date, trebuie să examinăm aceste date. Și aceste date militează pentru interzicerea anumitor produse. Și atunci când vorbim cu bancherii, chiar și aceștia recunosc că nu înțelegeau ce vindeau. Dacă vrem ca supravegherea să funcționeze, cum le putem cere supraveghetorilor să înțeleagă produse care nu sunt înțelese chiar de cei care le vând? Dacă vrem ca supravegherea să funcționeze, trebuie să luăm în considerare interzicerea produselor. Uh, și mai vreau să fac o observație orientată pe procese. Ce se întâmplă cu viabilitatea legală a ceea ce uh, decidem noi? Aici uh, amintesc amendamentul 138 din pachetul Telecom. Avem nevoie de o majoritate în Parlament și cred că există o majoritate largă pentru o supraveghere solidă. Însă amendamentul 138, care a fost susținut de 88% din Parlament, nu era nu stătea în picioare din punct de vedere legal. Eu nu vreau să avem uh, rapoarte care să nu fie valabile juridice, pentru că după aceea vom părea stupizi în fața Consiliului. Ne îndreptăm spre un conflict cu Consiliul și vă îndemn pe toți să ne asigurăm uh, prin, prin utilizarea sistemelor legale că ceea ce punem în aceste rapoarte este etanș și poate să reziste din punct de vedere juridic. Este un lucru care trebuie făcut dacă vrem să nu Uh, regretăm cu cât, câțiva pași mai încolo. Mulțumesc, Oli Schmidt. Mulțumesc, doamna președinte. Eu chiar de la început am susținut amendamentul 138 și la sfârșit am ajuns la un compromis corect. Acest lucru a reprezentat un punct foarte important în alegerile din Europa. Trebuie să recunoaștem și că unele dintre propunerile noastre, propunerile noastre vor fi întotdeauna considerate ilegale de către unii. Mi se pare că avem în fața noastră o provocare enormă. Am intrat în acest parlament în 1999 și cred că ați avut o activitate foarte bună. Trebuie să ne gândim la colegii care s-au gândit la aceste aspecte. Mai de mult, Ike Burg a inițiat acest proces în 1999 sau anul 2000 și și domnul Daniel Dayan, un coleg liberal, pentru că ei au prevăzut aceste lucruri. Eu sunt în favoarea transparenței, bineînțeles. Însă cred că trebuie să fim precauți. Nu spun că mă opun propunerii dumneavoastră, însă cred că trebuie să elaborăm puțin ceea ce se propune. Pentru că uneori transparența poate să fie contraproductivă, poate să uh, divulge anumite informații secrete și poate să afecteze negativ companiile sau anumite state. Nu cred că trebuie să construim un sistem care să pună în pericol potențial anumite industrii. Tot ceea ce s-a spus aici în legătură cu precauția, în legătură cu scurgerea de informații, este corect. Eu aș dori să aud remarcile și comentariile pe acest subiect, pentru că uh, scurgerile de informații ar putea să aibă un efect devastator. Există multe state mici în uh, Uniunea Europeană și aceste state ar putea să uh, fie supuse unor riscuri sistemice în același sim, în timp. Fondul de stabilitate mi, se, mi s-ar părea o idee utilă, după cum am mai spus Însă trebuie să avem un tip de control. Aș considera că nu este uh, bine să respingem un asemenea fond, pentru că se va ajunge la o asemenea situație oricum, așa încât este util să fim uh, pregătiți în legătură cu interzicerea anumitor produse. Văd că colegul meu a plecat. E, nu, este aici. Da. Eu mă bucur că v-ați apropiat mai mult de liberali. Argumentul nu este atât de simplu, pentru că dacă nu înțelegi un produs, cum îl poți interzice? Trebuie să ai o abordare flexibilă, altfel Există un fel de autoritate de interzicere europeană care în fiecare săptămână trebuie să interzică ceva. Eu încerc să, inter- să interpretez ceea ce ai spus și consecințele. Acum vorbim despre interzicerea anumitor produse în sectorul financiar. Domnule Lambert, vă rog, nu spun că mă împotrivesc tuturor acestor regulamente și propuneri. Eu spun că există anumite probleme și când rezolvăm un sector, uh, va trebui să mergem la un alt sector. Va trebui să examinăm toate produsele pentru a, vedea dacă este un produs riscant, trebuie interzis sau nu consumatorii vor veni și vor spune ă, interziceți acest produs. Eu investesc în fiecare săptămână, în fiecare lună. Fie, bineînțeles că eu trebuie să mă bazez pe produse și pe sfaturile pe care le prive, primesc. Este o responsabilitate de partea mea ca consumator. Nu spun că nu ar trebui să avem regulamente și protecția consumatorului. Eu Vreau să se îmbunătățească educația financiară și în stat, țara mea, însă nu trebuie dată impresia că trebuie să protejăm pe toată lumea tot timpul. Însă, când vorbiți despre interzicerea produselor, ă, acest lucru este complicat pentru că nu se cunosc aceste produse. Avem uh, o propunere aici în legătură cu o parafă de calitate ca o autoritate europeană să spună că produsul este de calitate și trebuie să fie marcat ca produs european. Nu mi se pare o idee bună, pentru că acest lucru va fi foarte complicat. Și nu spun că greșiți, pentru că sunt un liberal. Aproape fiecare trebuie are uh, o idee bună. Însă este o provocare uh, foarte mare și activitatea a fost foarte bună până acum. Sper că și restul dintre noi vom putea participa la această dezbatere. Vă mulțumesc. Uh, uh, Tremosa Domnul Tremosa, în capacitatea dumneavoastră ca raportor din umbră la un anumit raport, nu-l cunosc, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul pentru un minut ca raportor din partea grupului meu pentru Agenția Bancară Europeană. Felicit raportorul pentru munca depusă, dar și pentru atitudinea pro-europeană. E vorba de a lupta împotriva insuficienței normelor și împotriva insuficienței acestor mecanisme de reacție, ca urmare evidentă a denunțării acestui sistem despre care discutăm în Parlament de mulți ani încoace. Prima lectură a fost bună. Trebuie să îmbunătățim reglementarea financiară fără să existe efecte negative asupra băncilor. Suntem în favoarea unei autorități europene care să poată să denunțe, să semnaleze că există cazuri de supraveghetori naționali care nu respectă regulile și din acest punct de vedere împărtășesc abordarea aceasta, ca și majoritatea membrilor grupului meu, cred eu. În ceea ce privește instituțiile financiare transfrontaliere, aici raportorul dorește să acorde puteri sporite autorității europene de supraveghere. E vorba de a acționa tot prin intermediul autorităților naționale și, de fapt, se propune mai multă piață internă și mai puțin protecționism. Este o poziție care are o valoare și trebuie să încercăm asta, dat fiindcă mai multe autorități naționale de supraveghere au eșuat, au trebuit să supravegheze entități uh, foarte mari care până la urmă au suferit un eșec. Trebuie să ajutăm, să finanțăm IMM-urile, îndeosebi în ceea ce privește rolul lor în acest comitet, trebuie să-l asigurăm. Trebuie să avem și un fond de protecție a depozitarilor în caz de faliment. De asemenea, credem că Parlamentul European ar trebui să primească o propunere ambițioasă menită a crea o veritabilă autoritate europeană cu competențe și prerogative bine stabilite. Cred că după ce Comisia și Consiliul uh, au primit acest raport, trebuie să luăm atitudine în acest sens. Jean-Paul este ultimul vorbitor, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să precizez ceva pentru domnul Lombert. Văd că este prins în conversație, însă acum ascultă. În legătură cu cele două puncte menționate, interzicerea produselor nu este o idee rea în sine eu am făcut parte dintr-o instituție de credit care împrumuta colectivităților locale. Ei bine, în Franța nu putem să adoptăm astfel de autoritate pentru că este o autoritate, este o misiune grea și ar trebui să examinăm produsele pentru a putea spune că sunt toxice sau nu. Dacă nu putem face acest lucru, este dificil. Acest lucru nu aduce nimic din punctul de vedere al creativității financiare. Problema este când depășim această creativitate financiară și lucrurile devin dăunătoare. Însă cred că multă finanțare nu ar fi putut fi realizată dacă nu ar fi existat creativitate. În materie juridică trebuie să stăpânim, să controlăm creativitatea. Spuneți că trebuie să avem o poziție juridic solidă. Eu uh, vă spun nu și vă dau un exemplu. Reglementarea agențiilor de notare a creditelor la sfârșitul mandatului precedent. Eu am fost raportor atunci, nu erau decât 600 de amendamente, dar m-a pus în formă acest lucru. Ei, am votat în comisie cu acordul tuturor colegilor o dispoziție spunând că supravegherea agențiilor de notare a creditelor trebuie să aibă o dimensiune europeană. Comisia, în munca pregătitoare, mi-a explicat că, din punct de vedere juridic, acest lucru este imposibil. însă, din altă parte, s-a exprimat o opinie contrară. S-a spus este necesară politic. Deci am votat un raport cu dispoziții care erau imposibile juridic. Am avut dialog tripartit cu Comisia uh, și cu președinția cehă. Mi s-a spus este imposibil juridic, însă este posibil ca într-o fază tranzitorie să facem ce spuneți, dar trebuie să vă angajați ca într-o dată determinată să schimbați norma. Și dovada este că astăzi, în textul referitor la arhitectura supravegherii, singura supraveghere care este menționată de comisie ca trebuind să fie europeană este supravegherea agențiilor de notare a creditelor. Nu sunt foarte numeroase, într-adevăr, însă în principiu am votat în comisie o chestiune imposibilă juridic, ceea ce ne-a permis ca în negociere să obținem ceea ce dorea comisia nu trebuie să fim uh, obsedați din acest punct de vedere, nu trebuie să creăm obsesii inutile așadar. Mulțumim, spune doamna președinte, mai dispunem de 10 minute și mulți raportori doresc să ia cuvântul. Nu sunt sigură că vom reuși să îi ascultăm pe toți sau că cred că toți ar trebui să vorbească timp de două minute. Vom începe în ordine inversă. Anthony, dorește să intervii? Dacă nu e nicio problemă, Silvia, ai cuvântul. Foarte pe scurt, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au făcut comentarii. Cred că, într-adevăr, există multe idei bune sugerate aici, cel puțin în ceea ce privește textul meu, sunt deschisă. Există foarte multe puncte pe marginea cărora trebuie să mai lucrăm în continuare. Transparența, gradul necesar de transparență, acest lucru este esențial, sunt deschisă să discutăm despre asta, însă există parlamente care au de-a face cu chestiuni confidențiale de apărare și cred că suntem pe punctul de a crea ceva în acest parlament, chiar dacă acum nu dispunem de toate instrumentele de păstrare a confidențialității, ăsta nu este un motiv să nu facem deloc progrese. Un alt element, după cum a spus doamna Lulin, care a plecat din nefericire, întrebarea cum componența organismelor, deschiderea, respectarea competențelor, echilibrul dintre ele, nicio problemă, putem vorbi și despre asta. Ultima observație, când vorbeam despre comitetul științific, e bine, cred că în ceea ce privește complexitatea produselor, ne-ar interesa totuși să avem o persoană care să spună este un mare matematician, matematician printre acești Considerați asta pentru a oferi lui Sarah Bowles niște perspective de viitor odată ce va fi prezidat în mod triumfal această comisie. Dar ne putem imagina că avem nevoie de un antropolog, de un sociolog, etc., etc. Cred că ne axăm prea mult pe economie stricto sensu. Toată lumea a plecat, mă adresam acum colegului italian, vreau să spun că era, sunt de acord cu uh, consiliile de administrație și cu ce a spus colegul italian în legătură cu asta, trebuie să ne punem de acord cu munca Comitetului European privind riscul sistemic, însă oricum mulțumesc tuturor, am lucrat într-un spirit de deschidere foarte bun. Peter, Peter Skinner. Mulțumesc. Domnul Zalber nu mai este aici, cred. În regulă. Trebuie să spun că mi s-a părut interesant că probabil se vă dorea să menționeze ceea ce se întâmplă în sectorul bancar, în sectorul asigurările. Poate ar trebui să avem o maximă putere cu responsabilitatea asta, a spus și Jose Manuel. Manuel dorea să creeze un uh, fond care să acopere orice eșec, uh, însă aici trebuie să avem o abordare corectă. Se vorbea despre 2,5% din PIB, însă costurile asigurărilor și pensurile trebuie și al pensiilor trebuie să fie luate în considerare. Avem un coleg care știe multe despre pensii. Ce înseamnă asta din punct de vedere al pensiilor? Înseamnă trilioane. De unde vom obține acest fond din pensii și asigurări până în 2011, 1 ianuarie 2011? Asta e întrebarea mea pentru dumneavoastră. Îmi puteți spune? trebuie să colectăm bani într-o pălărie, poate începând de mâine. Deși am luat uh, autoritățile de supraveghere ale guvernelor, de la guverne, dorim ca aceste guverne să plătească greșelile europene. Cam greu de imaginat că vor accepta, însă poate că este posibil. Nu cred că este posibil deloc, însă cred că ar trebui să păstrăm ambiția că poate guvernul ar face asta. Credeți asta? Credeți, domnul Gozes, că Parisul ar pări, plăti o greșeală făcută de Bruxelles? Ah, super! Atunci le voi cere să plătească pentru greșele făcute de regați unii și de alții. Și vor fi la fel de generoși, sper, cei de la Paris. Trebuie să păstrăm în minte aspectul practic al acestei uh, chestiuni. Crearea unei autorități uh, de supraveghere, ar trebui să existe 3.000 de membri de personal pentru a acoperi această nevoie. Nu știu cum s-a lucrat altundeva. Avem uh, personal competent uh, care să poată să ia hotărâri pertinente legătură cu ceea ce se întâmplă la nivel european? nu obiectez împotriva principiului, mă gândesc la practică 1 ianuarie 2011 directiva dumneavoastră referitoare la comitet intră în vigoare, alte regulamente nici măcar nu vor fi intrate în vigoare, însă spunem că trebuie ca această structură să funcționeze până atunci. Nu este practic să nu ne mai mințim pe noi înșine. Există și alte uh, modalități de a soluționa această problemă și trebuie să ne gândim foarte bine cum să avem consolidarea, integrarea supravegherii la nivel european. Uh, și nu putem face asta prin uh, a-i permite Consiliului să ne reproșeze asta. Dacă ne uităm la rolul comitetului mixt, care interacționează cu secretariatul uh, Comitetului European pe Risc Sistemic, e bine, nu putem crea acest echilibru pe care îl căutăm. Însă dacă nu facem decât să vorbim despre ambiții, ambiții pentru pensii și asigurări, obiective de neatinse, bine, nu vom obține ceea ce dorim. Să fim practici în legătură cu ambițiile noastre, să fim siguri că avem pe ce ne baza. Știu că există moțiuni, amendamente pe marginea raportului meu. Dacă oamenii fac asta, atunci vă rog să vă gândiți la aspectele practice ale solvenței și cum am reușit să facem ca autoritățile de reglementare să lucreze ca un grup compact pentru a lua hotărâri la nivel european și cât de greu ne-a fost. Nu trebuie să renunțăm la ambițiile noastre, însă trebuie să ne gândim cu prudență ce facem cu asigurările și pensiile. Dacă vrem să transferăm totul la nivel bancar, bine, însă poate nu se aplică în domeniul uh, pensiilor și asigurărilor. Ar trebui să avem mai multă grijă. Sven. Uh, wieder was gelernt, nämlich, uh... Și astăzi am mai învățat ceva. Și anume, cata mea, conform căreia conservatorii ar fi foarte ordonați, este ruinată. Mi-am dat seama că poți face propuneri care nici măcar nu sunt legale, uh, poți face astfel de propuneri uh, în calitate de jurist. Sunt foarte amuzat uh, și asta contribuie practic la îmbunătățirea stării mele de spirit și mă bucur că există și alți uh, colegi care își fac griji cu privire la starea mea de spirit. dau bani unei fundații care sprijină mișcările sociale. Asta e altceva. Vreau să comentez doar câteva aspecte. În primul rând, subsidiaritatea. Cred că există în continuare o problemă și anume, din punct de vedere al eticii social-creștine, acest principiu este folosit pentru a justifica acele lucruri pe care ți le dorești sau nu ți le dorești din punct de vedere politic. Cred că acest principiu este foarte important. Însă nu înseamnă că toate lucrurile trebuie să fie uh, locale de dragul de a fi locale, ci trebuie să fie locale în cazul în care lucrul acesta este posibil. Și dacă am învățat ceva din criza aceasta, atunci am învățat că există o problemă cu care se confruntă instituțiile transnaționale. Și anume, în cazul în care există consilii de administrație uh, transnaționale, transfrontaliere, atunci acestea cu greu vor putea să acționeze la nivel național. Avem o tradiție a instituțiilor financiare, instituții financiare care nu sunt transfrontaliere. Nu avem nevoie de o supraveghere europeană, avem nevoie de un cod de pra- bune practici, avem nevoie de un cod de conduită, însă nu trebuie să europenizăm ideea de supraveghere. Însă când vine uh, în discuție, uh, când vine în discuție instituțiile mari financiare, ne dăm seama că tendința în cazul acestor organisme este aceea a ineficienței. Da, ne spunem că totul trebuie să fie implementat începând cu 1 ianuarie 2010 și de asemenea discutăm uh, ce personal, de ce personal avem nevoie. Dacă astea ar fi fost discuțiile purtate în momentul în care am creat uh, Uniunea Europeană, cu siguranță n-am fi avut Uniunea Europeană pe care o avem în momentul de față. Este important ca instituțiile transfrontaliere Uh, să fie pe viitor uh, supravegheată la nivel european. Am făcut toate, uh, am luat toate măsurile necesare pentru ca lucrul acesta să se întâmple fără o augmentare exagerată a personalului. Lucrul acesta poate fi asumat de o serie de instituții, organisme europene. Uh, în ceea ce privește interzicerea anumitor produse, nu uh, spuneam că trebuie să, introduce, să interzicem toate pro produsele care nu sunt pe gustul ecologiștilor. Nu, eu spuneam că produsele sunt deja inovatoare și trebuie să continue a avea a fi așa. Nu avem uh, nevoie de Uh, o interzicere a acelor produse pe care noi nu le înțelegem. Nu asta era propunerea mea. Eu propuneam următorul lucru. Există anumite producte care s-au dovedit a fi uh, dăunătoare. ESMA trebuie să aibă dreptul să le interzică în cazul în care interzicerea aceasta este necesară și sunt de acord cu o abordare prudentă în acest caz. Ce mi se pare că e uh, rațional e următorul loc, lucru. Dacă spunem că vânzările uh, în lipsă sunt dăunătoare și acestea sunt uh, interzise în uh, Germania, uh, dar Germania este trasă la răspundere pentru această decizie, atunci în folul, felul acesta se generează presiune asupra tuturor statelor uh, membre pentru a uh, re permite utilizarea acestor uh, instrumente. Noi ne dorim practic interzicerea acestor uh, instrumente la nivel european pe toate piețele. Doamna președinte, uh, interpreții ne acordă 5 minute în plus și acum îi dau cuvântul domnului Garcia Margalo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că Vicky nu mai este în uh, sală pentru a asculta comentariile cu privire la metodologie. Încercăm să generăm o coerență între rapoartele care se referă la probleme diferite. Cred că avem o metodologie de, uh, comună. Cred că ar trebui să avem, de asemenea, o perioadă mai lungă la dispoziție pentru înaintarea amendamentelor. Și uh, autoritatea puternică la nivel european, tot echilibrul de care avem nevoie uh, Uh, pornind de la principiile democratice, ei bine, toate aceste aspecte trebuie să, să fie în atenția noastră. Cred că ar trebui să organizăm un, un fel de concurs pentru ocuparea celui mai înalt post în cadrul acestor agenții, uh, iar Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus. președintele Băncii Centrale Europene și, de asemenea, președinții tuturor agențiilor trebuie să trimită un raport Parlamentului European cu privire la activitățile lor uh, Uh, un uh, raport care trebuie să survină timpuriu, trebuie să aflăm acolo care, uh, care este situația, care au fost instituțiile financiare care au trebuit să fie trase la răspundere, care sunt riscurile sistemice cu care ne confruntăm. Toate aceste detalii trebuie să intre în raport, rapoarte care cu siguranță vor deveni exhaustive s-a făcut referire și la compoziția acestei autorități. Raportul cred că se referea prea mult la bănci și nu se referea la societățile și instituțiile care uh, depind de bănci, depind de creditele obținute. Mă refer în special la IMM-uri, pentru că uh, uh, companiile mari nu sunt afectate de această situație. Și tocmai de aceea noi uh, credem că autoritatea ar trebui să ne ofere informații cu privire la costul creditării acordate uh, IMM-urilor. Știm că în momentul de față creditele nu sunt acordate așa cum ar trebui și trebuie să aflăm de ce. Iar Parlamentul este just, are uh, dreptul să ceară un răspuns la această întrebare. În acest grup uh, al părților interesate uh, Uh, IMM-urile trebuie să fie puternic reprezentate. Asta pentru a ne asigura că nu doar partea financiară este practic promovată, ci și IMM-urile. Deci avem nevoie de acest uh, sistem. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Islanda, spre exemplu, depozitarii britanici au fost cei care au plătit pentru ce s-a întâmplat în Islanda. Regatul Unit nu a reușit încă să-și uh, obține banii înapoi din partea Islandei. Cancelarul german uh, spunea că în momentul în care băncile ne-aduc uh, în astfel uh, de situații, lucrurile sunt cât se poate de evidente, lucruri pe care de asemenea le observăm și în, ceea ce se, uh, în, în situația din înregistrată în Germania, în, în Grecia, am cer scuze, în momentul de față. Se spunea că Atitudinea neoconservatoare a fost uh, aceea care a generat criza, nu supravegherea europeană ar fi fost cauza crizei. momentul de față avem uh, posibilitatea de a instaura o guvernare și ar fi rușinos ca piețele să pună acum guvernele în dificultate în momentul în care încercă să-și rezolve problemele. Cei din Consiliu îmi spuneau că nu sunt de acord cu cele pe care le discutăm și cele pe care le spunem aici în Parlament. Eu le-am spus clar că Parlamentul își va asuma poziția potrivită. O poziție care se bazează pe principiul uh, cheie și anume acela de uh, minimizarea riscului cu care se confruntă uh, contribuabililor, contribuabilii. Dacă instituțiile sunt cele care ar trebui să plătească, aceasta ar putea fi a treia întrebare. Am văzut uh, multe în uh, Uniunea Europeană, am uh, auzit întrebările domnului Skinner, de asemenea întrebările domnului Delur. Îmi amintesc o conferință din Madrid în care domnul Samuel, Samuelson spunea că dacă Spania Uh, ar intra în uh, zona euro, atunci situația uh, pentru zona euro ar fi dezastroasă. Ei, nu, nu vrem să facem astfel de de analogie, însă vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru timpul acordat. Doamna președinte, vă mulțumesc de asemenea. Înainte de a pleca de a vă ridica și a pleca, să vedem ce facem cu uh, calendarul. Îl vom uh, aduce la cunoștința dumneavoastră, acesta va rămâne la, uh, valabil atâta timp cât nu veți primi noi informații. Vă amintesc de asemenea că în cursul săptămânii vom discuta situația din Grecia, de asemenea și uh, avertismentul adresat de către Consiliu, uh, conform articolului 121 din tratatul de la Lisabona. Voi uh, folosi uh, dreptul acordat acestei comisii conform aliniatului 5 din articolul 121 uh, și prin urmare voi cere Consiliului să apară în fața comisiei și asta pornind de la ideea că Consiliul deja și-a făcut public avertismentul. Voi trimite o